Dear colleagues, uh... Bună dimineața, dragi colegi. Bun venit tuturor, în special domnului comisar Günther Oettinger. Domnul comisar e cunoscut în comisia noastră. Chiar ieri am discutat despre securitatea furnizării de gaz, a doua abordare, și ne-am adus aminte că în 2010 prima încercare eh, de încununată de succes fusese ideea dumneavoastră. Dumneavoastră ați pregătit acel pachet legislativ. Lucrurile funcționează destul de bine și acum am dorit să mergem mai departe un De multe ori discutăm lucruri care au fost începute în urmă cu 3, 4, 5 ani sub uh, mandatul dumneavoastră când erați comisar pentru energie. Acum vorbim despre altceva. Economie digitală și societate digitală și totuși un subiect apropiat de problema energiei. Și suntem la dialogul structurat Parlamentul European-Comisia Europeană. <clears throat> <clears throat> schimb de păreri. Colegii de la ITRELU, noi lucrăm la rezoluție care a fost adoptată în plenară în ianuarie. De aici vor uh, reieși mai multe propuneri. Decizia spectrului luată ieri. Comisia a publicat pachetul privire la digitalizare, tocmai în această săptămână, revizuirea pieței Telecom urmează și ea în uh, câteva luni și ne mai așteptăm și la alte propuneri, așadar vom avea despre ce să vorbim. Dialogul structurat e un lucru foarte important, un subiect foarte important și am dorit să vă invităm, domnule comisar, să ne spuneți câte ceva despre planul de lucru și să ne uităm și un pic spre 2017, elaborând uh, uh, despre programul comisiei. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, estimate domnule profesor Bozec, stimați uh, deputați, stimate doamne și stimați domni. În cadrul uh, discuțiilor noastre pentru o Uniune Digitală, am discutat o serie întreagă de puncte importante, de comunicări, de proiecte și mă voi limita doar la 5 de astfel de puncte cheie cinci care stau în prim plan pentru comisia dumneavoastră care este atât de importantă. În primul rând, revizuirea pachetului Telecom. Politica se, pentru sectorul telecomunicațiilor. În trecut, acest sector era responsabil de telefonie, telecomunicație. Era un sector propriu, cu tehnologie de rețea sau tehnologie mobilă a datelor pentru comunicare, pentru conversații, pentru transferul de informații. Important, dar atât. Astăzi însă, când vorbim de noi servicii digitale, acest sector telecom devine unul orizontal, dincolo de această sarcina principală de transport al datelor, putem vorbi astăzi deja despre mașinile conectate, despre mașinile fără șofer, despre servicii electronice în domeniul sănătății, comunicare între uh, calculatoare, pentru acest internet al lucrurilor și pentru industria de viitor. Crește așadar importanța serviciilor telecom și pentru lumea digitală de mâine, esențială este conectivitatea, infrastructura digitală, investițiile în digital, satelit, cablu, bandă largă, cupru, fibră optică, sunt, vor fi cele mai importante investiții în următorii ani. Și de aceea Comisia a început un studiu aprofundat. Cu toți avem obiective de îmbunătățire a rețelelor, de a vitezelor de upload și download până în 2020. Trecerea la bandă largă. Însă nu există nimic cu caracter obligatoriu pentru următorii 10 ani. Și acum, în baza acestor analize ale Comisiei, dorim ca împreună cu dumneavoastră și cu statele membre să ajungem la un plan <clears throat> de, în care să avem cu toții încredere, în care să ne bazăm cu toții, să vedem cum trebuie să arate infrastructura digitală în 2025. Asta dorim să adoptăm încă în acest an. Dacă adăugăm toate nevoile, uh, rețelele sociale, upload, download, streaming, telefonie clasică, până la ce necesită platformele și industria și 50 de milioane de autoturisme și camioane care vor fi interconectate. Este clar că nu putem să ne oprim la 50 de MHz și nici 100 de MHz nu reprezintă un ideal. Trebuie să vorbim despre gigabyte. Societatea gigabyte. Trebuie să avem condiții cadru bune, corespunzătoare, astfel încât investițiile să acopere întreaga Europa transfrontalier. Trebuie să creăm condiții corespunzătoare pentru ca industria telecom să fie susținută de servicii financiare și să se poată extinde masiv. <clears throat> Apoi, politica spectrului. Frecvențele trebuie de asemenea coordonate mai bine decât până acum să avem abordare europeană. Știu că lucrați acum și mulțumesc pentru că lucrați cu multă seriozitate pe propunerea cu privire la 700 de MHz, la propunerea noastră. Asta și ca un rezultat al activității lui Pascal Lamy, după care am spus că avem nevoie de o reorganizare a benzilor de megahertz între diferiții utilizatori, între televiziuni și telecomunicații. Și vă spun că atunci când a cincea generație pentru comunicație mobilă, deci 5G-ul, când va veni acesta, atunci va fi necesară banda de 700 MHz să ne coordonăm în acest sens. Și acum punctul esențial, producătorii auto din Europa, uh, Renault sau BMW sau E-clase de la Mercedes-Benz, de fapt toți susținuți de furnizori de încredere din Europa, de furnizori de subansamble, vor începe din 2020 încolo să facă posibilă să facă posibile mașinile fără șofer. Mașinile vor exista, dar nu va exista conectivitatea. De șase luni încerc să port un dialog structurat și aduc la oaltă furnizorii de echipamente, producătorii de autoturisme și camioane și industria telecom. Încerc să-i aduc la aceeași masă pentru că ambii trebuie să ofere pieței în același timp mașini bune, cu senzori corespunzători, cu elemente digitale și, sigur, industria telecom cu posibilitatea de a, de a transmite aceste date și nu pe o singură autostradă, ci peste tot. Și în pădurea neagră și <laughs> în celelalte țări, peste tot. Un lucru e sigur. Vedeți, uh, frontierele din Europa, nu, nu mai constatați că ați trecut, uh, că s-a schimbat moneda, nu se mai controlează pașapoartele, sperăm că nici pe Brenner, ci constatați că între 3 și 5 minute sunteți într-o zonă fără semnal. Să zicem că vă deplasați către Zürich de la Bruxelles la Zürich, Bruxelles, Luxemburg, Franța și apoi nordul Elveției. Fiecare frontieră rămâneți fără semnal într-o perioadă. Și asta nu e normal. <clears throat> De aceea, în revizuirea pachetului Telecom vom face o propunere pentru a coordona politica de spectru în Europa. Și astfel să avem o acoperire pe întreg teritoriu în generația 5G. Proiectul 5G PPP funcționează bine, ne mișcăm cu viteză corespunzătoare și celelalte țări din lume încearcă să se pregătească pentru 5G. Europa vrea să fie a doua țară după Corea de Sud care să introducă 5G combinat cu 4G și LTE și să permită așadar toate aceste noi servicii digitale. Am atât despre revizuirea pachetului Telecom care va veni în decursul acestui an și care e important pentru dumneavoastră. Și aș mai completa cu un aspect. Berek. Dumneavoastră cunoașteți Berek, foarte bine și cunoașteți EISA. Cunoașteți și alte rețele europene de reglementare. Autoritatea de supraveghere în uh, asigurări sau asigurări, uh, supravegherea băncilor. Avem autorități naționale de supraveghere, avem bănci naționale, dar avem supravegherea băncilor la nivel european, Banca Centrală Europeană și avem EISA în sectorul energetic. EISA are mai multe competențe decât BEREC. Astăzi mă întâlnesc cu regulatorii BEREC. Autorități puternice la fața locului, dar asta este de fapt un think tank, de fapt. O întâlnire la un nivel mai înalt. Și EISA e susținut de autoritățile de reglementare. Dacă să spunem lucrurilor pe nume, Dacă astăzi am începe să construim uh, Europa de la zero, aș propune o singură autoritate de supraveghere. Dar avem 28, mai avem partenerii din Elveția, din Norvegia și din Balcanii de Vest. <clears throat> Dar aș dori să ne întâlnim mai des la BEREC și la această masă rotundă care dă competențe uh, juridice mai mari autorităților naționale. Acesta ar fi fost așadar primul punct, revizuirea domeniului Telecom. Așa cum ați spus, marți am prezentat pachetul cu privire la digitalizare. Când mi-am început activitatea aici, am constatat că în sectorul digital Uniunea este foarte activă, dar subiectul unei politici active și anume cum să ajutăm companiile noastre, în special IMM-urile, cum putem garanta locuri de muncă, <clears throat> întărindu-ne companiile în această revoluție digitală. Acest subiect nu fusese prevăzut pe, în uh, agenda comisiei. Și acum am elaborat un pachet complet prezentat acum un an la uh, Hanovra la târgul internațional și acum l-am prezentat și va fi va reprezenta baza unei mari conferințe care va avea loc săptămâna viitoare tot la Hanovra, tot în cadrul târgului. E în interesul dumneavoastră, calitate de Comisie Industrie, va veni și Obama, jumătate din guvernul lor vine. Vin mulți uh, manageri din Statele Unite, dar în special de la Microsoft, la sectorul digital. Adică americanii au o altă abordare. Pentru că sunt superiori digital, cu platforme mai puternice, cu companii mai puternice, acum încearcă sau vor să recucerească acest rol de lider în industrie. Statele Unite organizează mobilitatea, Renault construiește autoturismele și noi facem legătura cu consumatorul. Renault și BMW riscă să ajungă furnizori pentru Apple și Google și Facebook. Și cu toată prietenia trebuie să ne opunem, să digitalizăm industria europeană. Care sunt aspectele cheie? primul rând, în multe state membre există rețele precum Catapult în uh, Regatul Unit sau Smart Factory în țările de jos sau Industrie de Futur în Franța, Industrie 4.0 în Germania, 4.0 Austria în Austria și așa mai departe. Dorim o rețea a rețelelor și dorim să verificăm, să vedem unde merită să coordonăm lucrurile la nivel european decât să avem 28 de variante diferite. Vedem asta în anumite rapoarte. În standardizare, de exemplu. Există câteva puncte cheie unde dorim să ducem uh, mai departe standardizarea, IoT, securitate, digitală, 5G, după cum am mai spus, standardele pentru datele din rețea, pentru clouds, dorim să moderăm această discuție, eventual să propunem legislație și să standardizăm unele dintre aceste subiecte. dass ein Apoi, considerăm că unele proiecte trebuie să fie, de exemplu, mult mai la nivel european. 5G cu 500 de milioane l-am menționat deja din bugetul nostru. Mai vreau să vorbesc și despre supercomputere, high performance, adică. În 1980, șase dintre cele mai performante calculatoare mari erau în Europa. Astăzi nu mai sunt decât două de exemplu, la Jülich, în Germania, pe altul la Zürich, care este în Europa, dar nu este în Uniunea Europeană. Deci șase din cele zece însă sunt în Statele Unite la ora actuală. Și investițiile în Statele Unite, în China și Corea de Sud sunt enorme. De aceea, din uh, bugetul european, prin planul Juncker, o să cofinanțăm, o să facem licitații așadar, suntem în contact deja cu anumite consorții și nu o să avem 28 de calculatoare de supercomputere, dar prin uh, consorțiu o să avem poate la Stuttgart, poate la Luxemburg, poate în Italia, 4, 5 dintre cele mai bune supercomputere din lume să fie în Europa, care trebuie să fie accesibile pentru toți uh, europenii care au nevoie pentru big data ca cercetători sau uh, ca informaticieni în anumite domenii de vârf. Vrem să avem și un uh, cloud um, european, vrem uh, să facă parte din pachetul de digitalizare și săptămâna viitoare o să am discuții concrete despre acest lucru. Apoi, cibersecuritatea, un alt punct esențial, atât uh, în, la întâlnirea Mobile World Congress, dar și la CEBIT, au fost foarte multe teme legate de acesta. 5G, și cibersecuritatea au fost temele principale. Siguranța datelor, împotriva hackingului, împotriva spionajului industrial, terorismului, pentru economie, pentru societate este esențial, pentru încrederea IMM-urilor în claudurile externe, pentru securitatea industriei noastre este esențial. ENIS, directiva ENIS este prima parte uh, care va fi uh, un pas înainte Cibersecuritatea PPP va fi, deci directiva NIS, îmi cer scuze, va fi esențială și uh, pe, în uh, orizontul 2020 va fi folosită pentru uh, orizontul 2020. Dar vă garantez că directiva NIS pentru siguranța informației și a rețelelor va încerca să implice autoritățile de securitate europene și experții și va încerca să extindă cadrul legislativ european și cultura europeană pentru cele mai înalte standarde la cibersecuritate. O să facem această propunere și certificarea de către instituții de autorizare, labeling, toate acestea vor veni peste. Un alt, alt punct mai este foarte important aici, anume platformele online. Ne confruntăm acum cu întrebarea principală care este următoare. Dacă pentru platformele online avem nevoie de reglementare sau nu? În primul rând, trebuie să abordăm această temă de copyright, de exemplu, în reformele noastre legislative, platformele online de asemenea, adică directiva pentru Audiovisual Media Services, pe lângă toate radioteleviziunile, radiodifuziunile, YouTube și alți noi uh, operatori pentru imagini uh, mass media, dar care nu uh, impun, de exemplu, limite, limite publicitare sau altele, ci e o stimulare a concurenței corecte, loiale, în care toată lumea trebuie să-și îndeplinească sarcinile, dar completând cu noi poate clienți și cu noi ofertanți. Și apoi, trebuie, dincolo de directiva pentru copyright, dincolo de revizuirea pachetului Telecom, care joacă un rol important pentru level playing field, trebuie să vedem dacă există nevoie de acțiune comună pentru linii directoare, pentru platformele online, iar consultarea s-a terminat pe 7 ianuarie și în, septe, în toamnă vom lua o decizie foarte um, o premieră chiar pe această temă. Apoi, Parlamentul, în al cincilea rând, a adoptat uh, directiva pentru protecția datelor, pentru comunicarea electronică și pe baza aceasta, um, pe baza unei, unui regulament care se pregătește de bază pentru uh, protecția datelor, acum vom avea așa numita directivă e-privacy care va trebui uh, verificată, revizuită. În a doua jumătate a anului se va face acest lucru și uh, comisia dumneavoastră cu siguranță va urmări dosarul. Cam acestea au fost cele cinci puncte esențiale, nu sunt toate, dar sunt cele esențiale care țin de comisia dumneavoastră în care dumneavoastră sunteți competenți pe fond. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, puncte foarte clare, domnule comisar, pachetul uh, Telecom, cibersecuritatea, conectivitatea și investițiile, Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentare și acum haideți să începem discuția. Dragi colegi, din, nume, din partea grupurilor politice aveți două minute, iar membrii care vorbesc în nume propriu, un minut și după aceea vom termina la 10 și 10. Înțelegeți că nu avem mai mult timp. Deci, două minute pentru reprezentanții grupurilor, doamna de Castilio Vera mai întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că sunteți aici cu noi în Comisia ITRE astăzi. Cred că ne aflăm într-un moment crucial acum, pentru că va veni uh, în curând jumătatea perioadei legislative a Parlamentului. Ați spus că e nevoie de un cadru de reglementare pentru uh, comunicarea electronică, care este crucială pentru transformările digitale sub piața unică digitală. Nu trebuie să uităm că, la urma urmelor, telecomunicațiile oferă de fapt, și raspinării pentru toate produsele digitale, pentru serviciile la care timp și este timpul acum să nuanțăm și să adaptăm instrumentele pe care le avem. Ultima dată am făcut-o în 2009, au trecut șapte ani și șapte ani în domeniul digital este o eternitate. Deci aș menționa doar trei linii directoare care, după părerea mea, trebuie să fie luate în considerare. În primul rând, o abordare legislativă mai simplă, mai proporționată. În al doilea rând, consecvență reglementativă, deci de reglementare, având în vedere serviciile online și față de serviciile tradiționale și o coordonare mai corectă, mai bună, mai fair, ținând cont aici mai ales dezvoltările, de dezvoltările din domeniul 5G. Acestea vor uh, cere vor, o, un amestec de abordări Uh, autorizații, acces dinamic și multe alte consecințe care sunt mult mai frecvente decât uh, înainte și care vor trebui să fie coordonate pe această nouă frecvență. Deci trebuie să ținem cont la revizuire de aceste linii directoare. Suntem, cred, pe aceeași lungime de unde. După ce v-am ascultat, domnule comisar, eu zic că mergem în direcția bună împreună. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Nica are cuvântul acum. Comisar, și um, uh, vreau să spun că vă mulțumesc pentru prezentarea foarte comprehensivă pe care ați făcut-o. Este pentru prima dată când trebuie să mărturisesc că am uh, sentimentul că um, uh, comisarul de resort și comisia are o viziune și o strategie în privința domeniului telecom și a pieței digitale. Am câteva întrebări și vreau să vă spun domnul ceva, că împărtășesc într totul punctul dumneavoastră de vedere că avem prea multe autorități de reglementare și că, în general, principala lor preocupare este cum anume să distorsioneze piața prin exces de reglementare. Deci și eu cred că mai puțin autorități de reglementare și mai puțină reglementare ar face mult mai bine dintr-un anumit punct de vedere. Dar acum să vă dau și reversul medalii. Referitor la cloud computing, unde anume vor fi, întrebarea precisă, unde anume vor fi uh, amplasate bazele de date uh, ale acestor sisteme de cloud, pentru că acolo vor fi stocate datele a milioane de cetățeni europeni, date personale, medicale, în interiorul Uniunii Europene sau în afară. Dacă sunt în afară, cine va controla aceste date, baze de date? A doua, uh, am avut neplăcuta surpriză să constat că toate telefoanele mobile vin cu aplicații care sunt aplicații obligatorii, dar care ca să le folosești să-ți deschizi attachment unui e-mail, își cer accesul la toate datele stocate pe acest terminal. Și nu vrea să vi se întâmple la fel, domnule comisar. Vă cere acces la lista de contacte, vă cere acces la uh, lista operațiunilor pe care le-ați efectuat, inclusiv poate financiare, mesajele pe care le-ați trimis și cui. Deci, până și nevinovatul program Excel pe care cu toții l-am utilizat când eram tineri, nu poți să-l utilizezi să deschizi un attachment dacă nu îi dai acces la toate fișierele care sunt pe, un terminal, uh, pe terminalul tău. Inacceptabil. Și o întrebare precisă despre 5G. Veți face sub forma unei directive 5G în Europa sau care va fi formula prin care toată lumea să știe care sunt parametrii în care se desfășoară 5G în Europa și cum anume se vor desfășura toate aceste operații. Vă mulțumesc. Thank you very much, Madam Ernst. Two minutes. Doamna Ernst, are cuvântul două minute, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că discutăm astăzi uh, cu dumneavoastră din nou, domnule comisar. Este o tradiție foarte bună deja. În legătură cu planul de acțiune care s-a hotărât, vreau să pun câteva întrebări. Cloud computing-ul este o întrebare foarte importantă și cred că am înțeles că trebuie să se creeze un cloud european pentru cercetare și universități. Mi se pare un, început, un început foarte bun, dacă puteți să ne spuneți mai multe despre el. Am vorbit despre cloudul european, deja de mai multe ori avem toți aceeași problemă ca cetățeni, uh, din cauza supravegherilor în masă care au loc uh, de la NSA, de exemplu, se planifică să faceți mai multe în acest domeniu sau vreți să le folosiți numai pentru cercetare și universități și să rămână reglementările cum sunt? Apoi, altă întrebare, trebuie să se creeze o rețea de tehnologii și centre de excelență. Vreate, puteți să ne spuneți mai bine cum o să arate acestea și o agendă pentru calificările profesionale în Uniunea Europeană. M-ar interesa foarte mult și acest lucru. Și altă întrebare, directiva e-privacy va fi revizuită și va fi modificată și întrebarea mea către dumneavoastră este, știți că stocarea pe termen lung a datelor nu a fost votată, această directivă a căzut și putem să plecăm de la premiza că stocarea pe termen lung a datelor nu mai joacă un rol important acum în această nouă directivă? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Calas are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule comisar. Domnul președinte a cuvântul fără microfon. Mulțumesc, domnul Raimon. Am mai multe întrebări despre tehnologia de vârf și despre cum avansăm în acest domeniu. Mi se pare foarte bine ce ați prezentat până acum. M-ar interesa care sunt măsurile pe care le stabiliți pentru ca tehnologiile de vârf și alt Uh, să poată să își uh, trimită tentaculele în întreprindere, adică să se folosească know-how-ul. Avem foarte multe IMM-uri în Europa de care trebuie să ne ocupăm. Și am o întrebare despre transparență. Ați fost la Lech, la o întâlnire de mare excepție, acum câteva zile la Lech în Austria, și m-ar interesa dacă astfel de întâlniri de lobby uh, sunt, ar fi, putea fi transparente pe viitor și pentru deputați, de exemplu. Nu s-ar putea organiza așa ceva într-un cadru în care avem cu toții acces uh, și opinia publică să aibă acces, dacă puteți să stați la dispoziție pentru așa o întâlnire de mare calitate. Puteți să ne spuneți puțin ce s-a discutat la întâlnirea aceasta foarte importantă? Da, mulțumesc. Domnul Boreliev, de de vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult comisarului pentru prezența. Dumneavoastră ați exprimat foarte corect care sunt prioritățile comisiei în ceea ce privește digitalizarea, digitalizarea industriei. Însă, dumneavoastră nu ați vorbit de uh, calendar. Aș vrea să știu în cât timp vreți să realizați aceste priorități. Tot în legătură cu calendarul, ieri am discutat despre politica spectrului în uh, această comisie și unii colegi au exprimat nevoia de flexibilitate în ceea ce privește calendariul acestei introduceri de benzi noi. Însă aici văd că suntem destul de rigizi, pentru că știu că tehnologia face pași înainte foarte repede și chiar calendarele pe care le-ați indicat dumneavoastră la început poate să fie prea târzii. Deci vreau să vă întreb dacă sunteți gata să respectați calendarele pe care le-ați introdus în propunere sau dacă n-ați vrea eventual chiar să scurtați aceste termene. Mulțumesc, dacă e necesar. Da, mulțumesc. Domnul Schaffhauser în numele ENF. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am venit în întârziere și n-am putut să fiu nici ieri la întâlnire din motive personale. Am câteva remarci de principiu în ceea ce privește suveranitatea și reziliența. Internetul se bazează pe o infrastructură de bază de 12 servere mari, care, din care două sunt în Scoția și în Marea Britanie. Ce părere aveți despre necesitatea de a avea, într-adevăr, în ceea ce privește reziliența internetului și serviciilor, un server mai mare la nivel european? European vorbesc aici de continent. Apoi, uh, ce părere aveți despre uh, programele informatice? Uh, vreau să vă întreb dacă aveți în același timp și hard și soft o strategie europeană de suveranitate în acest sens. Mă gândesc aici la motoarele de căutare, la Google, mă gândesc la Facebook sau la platformele de schimburi. Știu că rusii au înaintat un, un sistem independent, chinezii la fel și vreau să știu dacă și Europa are o strategie de independență. O altă remarcă tot despre reziliență și aș vrea să vă întreb dacă sistemul acesta ar putea să fie mai rezistent dacă ne-am ne-am uh, baza pe state și am interconecta statele. Noi, Europa Națiunilor și Libertăților, suntem pentru un rol al statelor și credem că în ceea ce privește cloudul e nevoie de mai multă reziliență și pentru aceasta e nevoie de o strategie națională care după aceea se transformă într-una europeană în sensul că este integrată în ea și avem în același timp, dacă un sistem cade și este în pană, să, posibilitatea să revenim asupra celorlalte sisteme care îl vor uh, susține în continuare. Iată dintre pancile mele care se referă, bineînțeles, la suveranitate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, avem o listă de vorbitori uh, un minut, pentru că vorbesc în nume propriu. Mai întâi domnul Boni. Da, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea noastră amplă. Cred că trebuie să înțelegem că revoluția digitală creează pentru noi uh, o formă de joc uh, în care trebuie să depindem unul de altul, dar în același timp trebuie să nu uităm că e vorba de reglementări și uh, autorități de reglementare. Dacă obiectivul este 5G și uh, trebuie să fie rezistent pentru viitor, trebuie să fie orientat spre investiții cu echilibru între competiție, concurență și investiții, atunci trebuie ca acestea să meargă mână-mână. mână mână avem nevoie și de coordonare, deci eu cred că este foarte important inițiativele dumneavoastră pe care le-ați menționat se referă la mașinile autonome, de exemplu. Iată o posibilitate de cooperare mai bună între mediul de afaceri și organizațiile naționale. Declarația de la Amsterdam pe această temă merge în direcția corectă, credem noi, pentru că în această declarație se vorbește despre nevoia de standarde noi. Mulțumesc, președintele întâr- ă, îl întrerupe și de cuvântul domnului Blanco Lopez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ne-ați expus ă, acest pachet ambițios care va, a fost a, și înaintat în această săptămână. 50 de miliarde de euro de euro trebuie să fie mobilizate în curând pentru acest pachet, o sumă foarte importantă. Câteodată uh, trebuie să se adune bani și din uh, colaborarea public-privat. Am avut și bani pentru orizontul 2020. Eu vreau să vă întreb de aceea, care e situația cu finanțarea pentru pachetul uh, acesta ambițios? Se spune că până, două, până în 2020 trebuie create 800 de locuri de muncă, dar nu se vorbește de câte locuri de muncă se vor distruge din cauza robotizării. Sigur că trebuie să și formăm uh, lucrătorii și văd strategiile care au fost prezentate aici înseamnă că, de fapt, trebuie întărit dialogul. Ce propunere aveți aici? Ați propus uh, un dialog între angajatori și angajați? Apoi, Curtea Supremă din Statele Unite s-a, uh, s-a uh, exprimat deja pe scandalul Google. Ce părere aveți? Doamna Vernă, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru expunerile noastre foarte importante și strategiile despre digitalizarea industriei. O bază foarte importantă pentru aceasta este și infrastructura informatică. Ați spus ieri la conferința de presă încă o dată foarte clar că s-au creat și trebuie create în continuare um, bazele pentru o societate gigabyte. Avem un studiu al Economy Foundation care ajunge la un, o concluzie și anume că până în anul 2025, trei pătrimi din uh, gospodăriile germane vor avea o nevoie de bandă largă care nu se va compara cu tehnologia de acum, deși nu va mai putea fi acoperită de rețele de cupru. Apoi, Uh, ați mai vorbit și despre notificarea agenției, uh, va trebui să decideți despre notificările adresate a agenției federale, uh, unde trebuie să se decidă între o prioritate tehnologiei sau altor aspecte și um, se încearcă după cum știm, introducerea în bandă largă, însă, după părerea mea, pentru digitalizarea economiei și industriei e nevoie de o concurență foarte corectă și în același timp o structură pe fibre de sticlă. Altfel nu vom reuși. Cum credeți că se pot împăca aceste două lucruri? Mulțumesc. Domnul Rubich are cuvântul acum. Domnule comisar uh, Oettinger, m-ar interesa cum lucrează Comisia cu ITU-ul de la Geneva. Am uh, întrebat uh, acolo care e situația cu roamingul internațional și există o recomandare uh, ca să existe un cost-based roaming pentru internaționale, însă problema la noi este că se cumpără cu 3-4 euro gigabyte-ul la noi în Europa, însă pe alte continente costă până la 19.000 de euro. Deci costurile sunt uh, destul de diferite și de aceea problema cu roamingul. Comisia vrea să întreb ce are de gând cu 3G-ul, vrea să colaboreze cu IT-ul ca să, ca să stabilească niște standarde să nu rămânem în urmă? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Griffin. Thank you, Chair, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. 40% dintre cetățenii europeni nu de, dețin uh, abilitățile digitale necesare. Trebuie să-i educăm, prin urmare, și în special pe tineri, dacă e ca aceștia să ocupe locurile de muncă create de economia digitală. Toate acestea sunt esențiale dacă e să avem creștere economică și dacă e să avem acces cu toții la e-health. Nu putem să-i uh, excludem pe oameni. Alfabetizarea digitală trebuie să fie o realitate la nivel european. Economia digitală trebuie să se concentreze pe oameni, pe locuri de muncă de calitate, pe creștere economică pentru toți cetățenii, nu doar pentru câțiva. Mulțumesc! Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Este întotdeauna o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Două întrebări. Ați vorbit despre conectivitate. Sunt de totul de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Investițiile în conectivitate sunt esențiale. Cu trei săptămâni, la comisia noastră, domnul Molterer a fost prezent. Domnia sa ne-a explicat uh, unde ajung investițiile. De la EFSI, doar 7% din, uh, din fonduri ajung în infrastructura digitală. Deci, Iată, este o problemă, trebuie să găsim mai mulți bani pentru infrastructura digitală la nivel european. Mă întreb dacă nu trebuie să schimbăm ceva um, din perspectiva dispozițiilor uh, și normelor. Am făcut atât de multe lucruri, uh, iată, avem și uh, noul instrument privind investițiile strategice, dar iată că nu facem pași înainte. Aveți idei? După aceea, în al doilea rând, marile proiecte vorbeați despre industria digitală europeană. Dați-ne niște exemple, vă rugăm. Mulțumim, domnul Zorinio. Vă mulțumesc, domnule comisar. În momentul de față încercăm să nu limităm libera circulație, dar e greu în domeniul economiei digitale nu trebuie să mai comitem aceleași greșeli pe care le-am comis în trecut. Câteva întrebări. Sunt uh, raportor pentru uh, regulamentul privind uh, portabilitatea transfrontalieră a serviciilor online. Există două aspecte critice aici. Cum poate fi definit domiciliul uh, utilizatorilor, utilizatorului? Și în al doilea rând, care sunt criteriile pe baza cărora poate fi uh, cuantificat și evaluat serviciu? Cum reușim să rezolvăm problemele acestea fără prea multă birocrație? După aceea, uh, piața digitală, uh, piețele regionale care sunt diferite, ei, care sunt propunerile Comisiei pentru eliminarea acestei, acestui decalaj și dezechilibru? Domnul Colnicek. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, pe bună dreptate ați spus că avem nevoie de semnal în întreaga Europa. Nici pe autostrăzile din Cehia nu, nu prea este semnal. Nu s-a vorbit însă despre e-call, la Comisia Tran am uh, încercat uh, să impunem uh, genul acesta de sistem în întreaga Europa. Sistemul acesta este deosebit de important. Am trecut acum de la sistemul analogic la sistemul digital. Ei, trebuie să ne gândim cum anume schimbarea aceasta poate să fie implementată în procent de în 2011, Republica Cehă a trecut la digital. Acum mi se pare că trebuie să facem noi schimbări. Cum putem să eliminăm uh, toate aceste dificultăți? Domnul Eller, domnule comisar, mă bucur tare mult că, iată, sunteți foarte activ. Dar Iată, am avut uh, Connective, uh, Connecting Europe. Am epuizat fondurile. Am decis uh, ca din orizont 2020 să se aloce mai multe fonduri pentru banda largă. Acum am ajuns la noi uh, discuții cu domnul Katainen privind prelungirea EFSI. Oare n-ar fi uh, momentul să recunoaștem că Europa nu poate face absolut tot ci că Europa ar trebui să se concentreze pe anumite uh, servicii și, uh, și îmbunătățiri, îmbunătățiri care să fie uh, simțite de toți cetățenii europeni, pentru că nu avem uh, suficiente uh, fonduri. Ar fi bine ca fondurile de la EFSI să fie într-adevăr alocate într-o oarecare măsură uh, genului acestuia de schimbări, dar uh, toate finanțările acestea nu pot dura pe termen lung, nu pot fi uh, implementate o veșnicie, trebuie să ne concentrăm pe rezultate concrete. Doamna Moody, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Iată, este un domeniu absolut esențial pe care trebuie să reușim să-l uh, clarificăm. Vreau să mă refer la infrastructura digitală pe care trebuie într-adevăr să o extindem. S-a vorbit despre telecomunicații. Ei bine, este esențial să, să rezolvăm punctul acesta, să, să, să avem succes la nivel european. După aceea, în al doilea rând, industria. Există niște cerințe cât se poate de clare, în special în ceea ce privește uh, cibersecuritatea uh, pentru diferitele tipuri de sau modalități de producție. E nevoie de uh, cibersecuritate la nivel industrial dacă e să avem această intercon- uh, interconectivitate. După aceea, în ceea ce privește crearea locurilor de muncă și creșterii economice, trebuie să ținem cont de două lucruri. În primul și în primul rând, învățarea pe tot parcursul vieții, dar în același timp trebuie să ținem cont de vârstă există și uh, problema aceasta uh, demografică pe care nu trebuie să o uităm. Mulțumim, mulțumim doamna Cumpula Natri. Vă mulțumim pentru pachetul de ieri. Ne-ar fi plăcut ca în uh, acest pachet să fie inclusă și industria, dar cu toate acestea pachetul prezentat a fost foarte interesat. Uh, suntem cu toții uh, interesați, bineînțeles, de digitalizarea Europei. Există câteva um, lucruri pe care însă trebuie să le inovăm. Și anume, în primul și în primul rând, prețul, tarifarea. În momentul în care folosesc date în momentul de față, trebuie să plătesc pentru fiecare byte folosit. Dar în Finlanda există pachete pe care le poți folosi uh, la uh, Uh, nesfârșit odată ce alegi viteza. Există uh, utilizatori care preferă un pachet ieftin, dar mai există și uh, utilizatori ca și mine care vor viteză mai mare. Plătesc 40 de euro pe lună și po- pot folosi o, oricâte date pe telefonul meu uh, mobil. Și am căl- călătorit uh, din nord până uh, în Danemarca și uh, n-am fost niciodată lipsită de semnal. Deci, iată, niște inovări la care trebuie să ne gândim. Domnul președinte, mai există intervenienți? Aveți un minut. Domnul Kelly. Pe scurt, în ceea ce privește transportul, marile camioane, etc., Sunt documentele electronice, costurile sunt enorme, dar dacă s-ar rezolva problema aceasta, um, timpul de transport ar, ar scădea, de asemenea, odată ce standardele ar fi comune și costurile ar uh, scădea, vă gândiți la toate acestea? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar, vă rog să trageți adânc aer Uh, în piept și aveți vreo 57 de întrebări la care trebuie să răspundeți. Avem uh, contact uh, permanent cu ITU, particip la conferințele de acolo. Odată ce pachetul roaming va intra în vigoare, vom veni în iunie cu o propunere privind angroul E important să încheiem discuțiile cât mai rapid cu putință pentru ca uh, aceste dispozi- uh, dispoziții să intre în vigoare cât mai curând cu putință. Bineînțeles, pornind de la aceste acte legislative, odată ce ele vor fi uh, promulgate în Europa, vom încerca să milităm pentru stabilirea de standarde la nivel mondial. Sper că în curând vom fi și credibili. După aceea, în ceea ce privește 5G, vom stabili standarde proprii, dar vor exista și declarații comune cu uh, China, India, uh, Corea de Sud. Negociem astfel de declarații cu Brazilia și uh, SUA de asemenea. Astfel, iată, uh, Um, încercăm să facem schimb de standarde cu piața mondială și încercăm, practic, să ușurăm munca la nivelul ITU. Ne dorim ca um, în următorul deceniu 5G să devină un standard mondial, să fie baza unei, unui unei comunicații mondiale și unui transfer de date la nivel mondial. Am uh, ascultat întrebările dumneavoastră cu privire la proiectele importante. Dar vă dați seama, există o mulțime de proiecte care ar trebui să fie implementate. Uh, pentru aceste proiecte am avea nevoie de vreo 30-40 de miliarde pe an. Dar, din păcate, nu avem atâți bani la dispo- dispoziție. Domnule Eller, sunt recunoscător pentru faptul că se completează pe aici, pe acolo, uh, fondurile necesare din uh, orizont 2020. Dar știm prea bine, fondurile au, au scăzut în uh, ultimul CFM. Și uh, tocmai de aceea proiectele nu au, nu au putut fi implementate în totalitate și nu pot fi cu toate implementate. Ce se întâmplă cu EFSI? Sunt în legătură uh, constantă cu domnul uh, Molterer. Proiectele finanțate de EFSI se bazează pe asumarea de risc. Dar, din păcate, există uh, zone rurale cu vreo trei case în cazul acestora, fibra de sticlă, fibra optică, îmi cer scuze, ar, ar fi o, o mare pierdere până la urmă pentru partenerii implicați în respectivul proiect. Nu există prea mulți uh, uh investitori privați dispuși să-și asumă acest risc. Prin urmare, proiectele pot fi implementate doar dacă EFSI își asumă toate riscurile. Ori asta nu poate să, uh, să facă fondul uh, pentru uh, Uh, pentru investiții strategice. Se încearcă cuplarea acestor investiții și proiecte mai riscante cu altele mai puțin riscante, dar nu, nu reușim uh, să facem această cuplare permanent. Deci, există proiecte care trebuie să fie finanțate fie din bugetul european, fie din bugetul național, fie din bugetul regional. Acestea sunt singurele fonduri care pot fi uh, folosite. Uh, Uh, avem uh, cât se poate, reguli cât se poate declare pentru utilizarea fondurilor uh, europene în scopul realizării unor asemenea proiecte. Care sunt punctele esențiale pe care le vizit, vizăm. Haburile acestea digitale sunt um, esențiale pentru noi. Încercăm să creăm centre de consultanță în toate regiunile europene, um, fie prin intermediul camerelor de comerț, fie prin uh, intermediul autorităților de reglementare, de reglementare pentru că suntem de părere că utilizatorii, indiferent de importanța uh, lor, trebuie să beneficieze de consultanță pe probleme digitale. Astfel încercăm să eliminăm dezechilibrul uh, digital între industrie și IMM-uri. Vom uh, aloca un miliard pentru finanțarea Uh, supercomputerelor în Uniunea Europeană. Și de aceste computere, supercomputere, ar trebui să beneficieze absolut toată lumea. Vom investi de asemenea în cloudul acela pentru cercetare. Vrem să creăm un cloud european care să se bazeze pe activitatea institutelor uh, importante la nivel european și care să fie până la urmă la dispoziția tuturor cercetătorilor, universităților, dar și industriei până la urmă, care investește în cercetare. Vrem un cloud accesibil, complex, complex care să, să cimenteze până la urmă digitalizarea la nivel european. Educația acum, calificarea, acumularea de abilități digitale. Înțelegem că există un decalaj la nivelul abilităților. Există cetățeni europeni care folosesc într-o manieră activă toate noile uh, instrumente. Există companii care folosesc instrumentele digitale, de asemenea, dar există și persoane care nu le folosesc. Și asta e o problemă. Prin urmare, educația, educația pe întregul parcurs al vieții este o problemă, dar uh, nu este neapărat o problemă de abilitate a Uniunii Europene. În uh, ziua de astăzi, în care încrederea în uh, cetățenii europe, în uh, instituțiile europene scade, uh, nu putem să impunem cine știe ce noi, uh, probleme, uh, noi programe. Dar noi facem ceva. I-am invitat la discuții pe ministrii educației din Uniunii din Uniunea Europeană, pentru că ne-am dat seama că în domeniul IT, în viitor, vor fi necesari 160.000 de informaticieni și asta în fiecare an. Numărul de Uh, locuri oferite de universitățile europene pentru educarea uh, uh, IT-știlor nu sunt suficiente. Prin urmare, purtăm discuții cu diferiții miniștri ai educației din Uniunea Europeană pentru ca numărul de specialiști în domeniu să crească ca urmare a reformelor educației. Asta pentru a acoperi nevoile de pe piața muncii pe viitor. După aceea, în ceea ce privește uh, cali calificările, există în continuare o serie de profesii pe care încercăm să le cimentăm. Lucrăm cu uh, uh, reprezentanții sindicatelor, cu uh, reprezentanții institutelor europene, lucrăm cu uh, companiile la, la nivel european pentru a vedea care sunt uh, acele uh, profesii pe care trebuie să le promovăm în continuare și să le ajutăm. Cloud computing. Noi credem că cloud computingul trebuie să devină o competență europeană. <clears throat> Însă, până la urmă, lumea digitală este globală. Ne bucurăm când americanii sau coreenii, furnizorii de servicii de cloud, ne oferă companiilor europene spațiu sau putere de prelucrare a datelor. Dar, pe exemplul Privacy Shield, e important pentru noi să fie respectate condițiile de protecție a datelor, să fie respectate standardele. Și invers, dacă un astfel de serviciu lucrează în Europa, indiferent că e o companie europeană sau un joint venture Microsoft cu T-Systems, Microsoft investește acum în servicii cloud în Europa, având încredere că aici la noi trebuie aplicat regulamentul cu privire la protecția datelor. Și oferim condiții pe care nu le primesc uh, la fel în Statele Unite. E un exemplu. Deci Microsoft, Cloud, Europa uh, se supune doar dreptului european. Sau au acces serviciile secrete americane și aici. Nu, sigur că respingem aceasta pentru că pe teritoriul Uniunii Europene se aplică dreptul de securitate european și terții nu au nici de cum acces. Dorim ca împreună cu dumneavoastră să facem tot ce putem, astfel încât să ne mișcăm mai repede în domeniul digital. Domnilor și domnilor, dacă, de exemplu, în sectorul agricol discutați un subiect oarecare, uh, puteți să-l discutați timp de 10 ani, că avem destul de mâncare și și de băut. Dar dacă la un subiect precum uh, revizuirea telecom sau portabilitate, dacă ne ia 5 ani să trecem de la cartea albă și cartea verde peste interservicii, consultări și apoi decizii în Parlament și până la dialogul tripartit și implementare în dreptul național, dacă totul durează 5 ani, suntem mult în urmă. Tehnologia uh, a evoluat deja cu o generație participanții la piață, de asemenea, și nu putem avea autoritate decât dacă ne mișcăm repede, dacă discutăm repede, în special revizuirea pachetului Telecom și celelalte pachete similare, mi se par potrivite ca modele și lucrez cu viitoarele președinții, Slovacia și Malta, astfel încât în decursul următorului an să facă din propunerea Comisiei o lege cu putere legislativă. Ați întrebat despre forumul de la Leș. Ideea fusese un, un cancelar german care a inițiat odată un astfel de forum. Organizatorul este regiunea Lech, foralberg Eu fac propuneri pentru program. Am fost invitat să supraveghez acest forum și toți participanții vor primi propunerile de program, iar uh, colegii mei, colaboratorii mei, vă vor informa despre pregătirea discuțiilor, și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la toate întrebările cu privire la acest forum 2017. Avem Digital Agenda Assembly, pe care o organizăm în fiecare an cu președinția curentă. Anul acesta va avea loc la Bratislava. O discuție pentru toți cei implicați, cei interesați, cel mai bun loc pentru o discuție acestor politici digitale cu Comisia, cu colegul Ansip și cu mine după cum spuneam, așadar, o, un eveniment anual. Și ultima întrebare, vectoring, o întrebare germană, dar care poate reprezenta un model pentru cereri viitoare. O întrebare europeană în același timp. De pe 7 aprilie Comisia a început să lucreze pe acest punct, deci este și o problemă a Comisiei Europene. Există această ofertă, Deutsche Telekom, ca pentru ultimii 500 de metri, prin vectoring, să sporească capacitatea. Acest lucru este posibil. Agenția Federală pentru Rețele a verificat timp de șase luni acest sistem și a făcut o recomandare de uh, 60 de pagini pe care noi trebuie să o evaluăm din punct de vedere juridic. Eu trebuie să fiu un fel de arbitru aici. Deocamdată sunt rezervat. Avem timp până pe 10 mai pentru a da un răspuns. Și avem trei obiective. În primul rând, vectoringul în sine e o tehnică pentru a spori pe termen scurt productivitatea rețelelor existente. Dar B, nu dorim o remonopolizare astfel. Și în al treilea rând, nu vrem nici ca investiții prevăzute în fibra optică să devină nerentabile și să fie, sau să fie amânate. Și aici, undeva între aceste trei aspecte, trebuie să se poziționeze evaluarea noastră și apoi trebuie să decidem dacă întrebările pe care ni le punem dacă întrebările și-au găsit răspunsul, dacă trebuie să venim cu a doua fază, mă uit la articolul 7 și 7a, cu prelungire de două luni sau de trei luni. Doamna Cameron Evert și alții mi-au trimis o scrisoare în acest sens, vă stau deschis uh, oricăror întrebări, în aceste următoare trei săptămâni sau poate două, trei luni, vă stau la dispoziție și putem purta și discuții în particular sau între noi. Vă rog să luați în serios această invitație. Interesul este mare și pentru mari operatori și pentru operatorii locali și regionali. Multă lume are întrebări și uh, Parlamentul Germaniei mi-a adresat întrebări în acest sens. Și în încheiere, Decizia, proiectul de guvernare al guvernului german face acest subiect și cu atât mai sensibil. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule comisar. A fost imposibil de această dată să găsim o oră și jumătate pentru această discuție. O oră știu că nu e nici de cum suficientă. Data viitoare însă vom petrece mai mult timp. Mulțumesc, domnule comisar. O zi întreagă ar fi mai bine, așa aveți dreptate. Mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care ne-ați adresat-o tuturor la conferința de pe 25 aprilie, luni, digitalizarea industriei europene, cu dumneavoastră, doamna Binecovska și domnul Moiders. Trei comisari împreună sub președinția țărilor de jos la Hanovra. Prezenți vor fi și miniștri, așadar putem spune că e o conferință la cel mai înalt nivel. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru prezență. Ia, ia. Uh, um, dear colleagues, let us go to the... Dragi colegi, haideți să trecem la vot, următorul punct pe ordinea noastră de zi. Haideți să facem un test. Cred că toate cartele de vot sunt introduse. Deschidem votul. Sunteți gata? Vă întreb. Vă rog să-mi și răspundeți prin vot dacă sunteți gata. Sper că toată lumea va răspunde cu da. Da, închidem votarea. <laughs> Pare să funcționeze. Rezultat fascinant. Dragi colegi, un nou deal pentru cons- nou acord pentru consumatorii de energie, raportor doamna Teresa Griffin. Începem imediat. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, prima parte. Pentru, împotrivă, haideți să-l verificăm. 18, prima parte. Avem unul de la SND în plus, doi de la SND în plus. Trebuie să fiți mai puțin, nu mai mulți. Închid votul. Respins. A doua parte. Cade. Uh, Andrul 42 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru. Împotriva abțineri respins. 19 pentru împotrivă verificăm 19 închidem votul se adoptă compromisul 3 pentru împotrivă abțineri înțeleg că se acceptă da 26 cu amendamente orale. E cineva care dorește să spună ceva? Nu? 26 cu amendament oral <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 Amendamentul 35 pentru, potrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 35, am închis votul, se adoptă. Compromisul 6 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 43. Închid votul. Respins. Compromisul 7 pentru împotriva obținut se adoptă. Amendul, amendamentul 60 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se acceptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să-l verificăm. Amendamentul 65, verificăm. Închidem votul. Acceptat. Compromisul 9 pentru, potrivă, abțineri se acceptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abținere se respinge. 82 pentru, potrivă, abțineri. Verificăm. 82. Amendamentul 82. Închid votul. Acceptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 101 pentru împotriva abțineri. Haideți să-l verificăm. Închid votul. acceptă, apoi 11 pentru potrivă abținere se adoptă, 102 pentru împotrivă abținere respins, verificăm, da, 102 Verificăm așadar amendamentul 102, închid votul, se adoptă. Mulțumesc. Probabil că ar trebui să verificăm mai des. 103 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. 103. Încheiat votul. Se acceptă. 226 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. 226. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 12. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Rog colegii din partea stângă să voteze. E greșeala mea pentru că nu vă văd ridicând mâna. Vă rog. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vedeți ce diferență? 195 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm, 195 închis votul. Se acceptă compromisul 13A pentru, împotrivă, abțineri trebuie verificat. 13A. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 128 pentru împotriva, abțineri, respins. 1, 2, 9, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 amendament oral 201 fără pentru că un grup politic spune nu. Amendamentul 201 fără amendament oral pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 201 fără amendament oral. Închid votul. respins. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 223, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 223, partea a doua. Închid votul. Se adoptă. IMCO 7, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 245. Verificăm. Închid votul. Se adoptă. 252. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 252. Închid votul se adoptă. 253 pentru, împotriva, abțineri. Probabil aceeași situație se adoptă. 254 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 255 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 256 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 256, verificăm. Încheiat votul. Respins. 257 pentru Împotrivă. abținere. Verificăm 257. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. 267 pentru împotriva abțineri se respinge. 313 pentru împotriva. Haideți să verificăm. 313. Închid votul. Respins. șapte se adoptă. 294 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 315 pentru, împotrivă, abțineri Haideți să verificăm amendamentul 315. Închid votul. Respins. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 34 pentru, împotrivă, împotriva abțineri se adoptă, 3, 5, 6 pentru împotriva. Haideți să verificăm amendamentul 356. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 35 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 371 pentru, împotriva, abțineri se respinge, compromisul 36 pentru, împotriva, abțineri se acceptă, 380 pentru, împotriva, haideți să verificăm, 380, închid votul, respins, 381 pentru, împotrivă, haideți să verificăm încă o dată, 381, verificăm, închid votul, respins, 388 pentru, împotrivă, verificăm, 388, Verificăm. Închid votul. Respins. 428 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, respins. 389 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 390 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. 390. Închid votul. Respins. 391 pentru împotriva abțineri. Verificăm. 391. Închid votul. Se acceptă. 394 pentru, împotrivă, haideți să verificăm, 394, închid votul, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 418 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Avem 5 amendamente de la 419 la 423 care sunt identice. Le votăm împreună. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm. Pare adoptat, dar haideți să verificăm. Verificăm. Cele cinci amendamente împreună le verificăm. Închid votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 39 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotriva abținere se adoptă. Exact 40 de compromisuri. Amendamentul 448 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă și amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot final Deschid votul. Raportul un nou contract pentru consumatorii de energie. Adoptat. Felicitări doamnei raportor și raportorilor din umbră și mun- pentru munca dificilă a comisiei noastre. Trecem la următorul punct, dragi colegi. Suntem uh, în întârziere. Punctul 13. Un schimb de opinii cu ENISA, sectorul securității cibernetice în contextul strategiei europene. Înțeleg că nu e posibil să începem. Our uh, dear colleagues, Teresa Petra, but please don't make a <laughs> forum, discussion forum. Vă rog să nu facem un forum de discuție aici acum. Dragi colegi, dragă Dan, Dar nu yeah. here one and a half years ago when you supported my re-election. Really? Uh, on behalf of all of you, I congratulate Teresa. În numele tuturor aș vrea să o felicit încă o dată pe Teresa Griffin pentru că um, astfel putem să ne încheiem uh, sărbătorile și o să mai urmeze și alte felicitări. Okay. To the topic. Dragi colegi, haideți să trecem la ceea ce trebuie să discutăm acum, schimbul de opinii cu ENISA și avem uh, un uh, titlu clar, Cibersecuritatea ca o oportunitate economică pentru întreaga Uniune Europeană. Aș vrea să îl salut pe Udo Helmbrecht, directorul ENISA, Agenția Europeană pentru Securitatea Informației și a Rețelelor, o agenție extrem de importantă. Permiteți-mi să vă amintesc că pe 19 aprilie, Comisia și-a transmis uh, strategia pentru leadershipul digital industrial. Aș dori să spun că a fost uh, un pachet special pentru comisia noastră, pentru că noi uh, facem parte din acest leadership digital industrial din Europa. Și vreau să vă mai amintesc și că problema cybersecurității, cibersecurității este de mare interes pentru deputații din Comisia ITRE. Face parte dintr-un, din competențele noastre și uh, înainte trebuia să garantăm cibersecuritatea, acum trebuie să ne schimbăm uh, oarecum uh, și uh, perspectiva, pentru ca să vorbim și despre oportunitățile economice pentru cibersecuritate și sectorul ei, pentru că e clar că sunt foarte multe noi branșe industriale pentru că acest domeniu a devenit de mare, de mare actualitate. Deci, vă rog, domnule director, vă rog să deschideți această dezbatere și să luați cuvântul. Aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați din Comisia ITRE. Este o plăcere și o onoare pentru mine să fiu aici. Aș vrea să vorbesc despre securitatea informatică, despre NISA, despre ce putem să facem noi în ideea pieței unice pentru a crea locuri de muncă și încredere în același timp. Dacă ne uităm la situația de până acum, am avut strategia pentru piața unică, am avut o discuție interesantă cu domnul comisar Oettinger și cred că avem acum o bază pentru ca să ne putem concentra pe un subiect atât de interesant precum securitatea informatică. Vreau să vorbesc despre trei uh, subiecte. Mai întâi, ce înțelegem astăzi prin digital, ce este important pentru o industrie, și ce uh, putem face pentru leadership-ul uh, în Europa. Dacă ne uităm uh, la evoluțiile actuale, din ce în ce mai mult digital vedem în această lume. Avem e-banking, e-health, e-commerce, e-education. Tot este cu E în față. Și um, dacă vrem să avem o Europa sigură, trebuie să avem și un spațiu informatic sigur. Vedem că există cenzură la internet, avem infrastructuri critice și, um, așa cum s-a menționat în această dimineață, provocările sunt foarte mari. Provocările, dacă ne uităm la această lume digitală, este că avem modele de afaceri care se schimbă, deci avem uh, modele discontinue față de înainte. Și vreau să explic ceea ce vreau să spun. Dacă avem uh, lanțuri de valoare uh, digitale, avem acum foarte multe mm, platforme de producție unde există firme de, um, de care nu mai care lucrează cu uh, capacitatea uh, producător um, celui care oferă serviciul, îmi cer scuze. Și deci, uh, dacă avem ne uităm la Uber, de exemplu, nu e nevoie de taxiuri, pentru că fiecare are mașina lui. Așadar, um, se schimbă felul în care se oferă serviciile și se produce ce putem face în Europa, însă trebuie să facem ceea ce facem pentru ca să rămână și locurile de muncă și să fie în continuare o Europa care, în care ocuparea e importantă. Apoi, întrebarea este cum putem să introducem încrederea înapoi, cum putem să îi convingem pe cetățeni să aibă încredere în date, să folosească aceste business modeluri care sunt informatice, uh, și același lucru se aplică și la viața privată când vorbim de smartphone-uri, de smart cities, când avem convergența diferitelor sectoare, cum ar fi sectorul uh, auto sau sectorul transporturilor, uh, modele de car sharing și altele. Deci uh, trebuie să le folosim toate aceste oportunități în altă manieră care să permită o transformare digitală. Dacă ne uităm deci la schimbările de până acum și vorbim despre date și ne uităm la ciclul de viață al datelor în uh, lanțul de producție actual, vedem că ele sunt produse, sunt procesate, câteodată rămân stocate. Cum controlăm uh, fluxul de date și cum se leagă acesta de modelul de business? Dacă vorbim despre încrederea în date, am uh, publicat un document uh, despre încriptare acum câteva săptămâni și am spus că dacă vrem să folosim aceste tehnologii, trebuie să creăm mai multă încredere în această lume economică și să avem mai multe um, variante de procesare. Nu pot să-mi imaginez dacă începem cu e-sănătatea să se poată face fără o încredere în modelele de business uh, de e-sănătate. Dacă ne uităm la subiectul Big Data, vedem că este un subiect de mare actualitate acum și cred că ceea ce vede toată lumea când merge într-un uh, online shop, dacă dorește să cumpere ceva uh, online, întotdeauna se uită la recenzii să vadă dacă altcineva a cumpărat același lucru și dacă nu, nu e vorba neapărat de statistică, ci e vorba de informații companiile, uh, utilizatorii pot, fi, uh, pot avea un profil și pot fi îndrumați într-o anumită discuție. Avem bilioane de terabiți de informații care sunt stocate și e foarte interesant să vedem până unde o să meargă această călătorie. S-a menționat și cloud computing-ul și ENISA a făcut destul de multe lucruri pentru modelele de certificare, pentru ca să existe securitate IT în modelele de cloud Probabil că nu știți, dar există multe site-uri astăzi în care avem companii care um, descriu și pun la dispoziție datele pentru ca oamenii să știe exact uh, care este nivelul de încredere pe care îl merită serviciul de cloud computing. Ce vreau să mai spun în legătură cu protecția datelor este regulamentul general pentru protecția datelor pe care îl salutăm. Uh, Vreau să știm însă că dacă vrem să implementăm în statele membre regulamentul, e foarte important să ne uităm la tehnologii care asigură implementarea. Și dacă vorbim la IT, de IT securitate by design, nu înseamnă doar să luăm acest uh, regulament și să-l punem în uh, legislație națională, să-l transpunem. Chiar în Economist era un articol acum câteva zile în care se spune că e nevoie de sute de mii de oameni noi cu educație în domeniu. Ne uităm la autoritățile pentru protecția datelor. Uh, imediat prima întrebare care se pune e dacă au destule know-how ca să poată implementa noile cerințe. E nevoie de uh, persoane care să fie formate pentru ca să poată să pună în aplicare aceste noi uh, reguli și ENISA susține punctul acesta. Un alt punct este industria. Avem um, inițiative ale Comisiei ca Inovarea pentru Producători IMM sau Orizontul 2020 sau uh, Mecanismul Conectarea Europei. Toate acestea arată că există multe inițiative pentru industrie, dar avem și mo- modele noi de business, dacă ne uităm, de exemplu, în sectorul sănătății. Cred că ar trebui să ne gândim ce facem cu datele despre pacienți și informațiile despre tratamente. Dacă vrem să folosim uh, tehnologia digitală, trebuie să o facem pentru ca să avem beneficii pentru pacienți, pentru spitale, pentru intervenții, dar mai sunt multe bariere, cum ar fi uh, că nu există flux de date transfrontalier, restricțiile care sunt uh, învechite și cloud computing-ul nu funcționează bine. Deci trebuie să folosim ceea ce avem pentru noile modele de business, pentru că, de exemplu, sănătatea este o afacere care se desfășoară la nivel local. Noi de la ENISA avem două obiective strategice pe care le-am discutat cu bordul de manager și anume crearea de capacități și de comunități. Facem acest lucru în colaborare cu Comisia, o susținem în proiectele sale de parteneriat public-privat. Avem o rețea de industrie care include aici și IMM-urile din Europa. Uh, organizăm împreună evenimente și facem uh, totul uh, pentru ca să existe um, susținere pentru IMM-uri și mai susținem și statele membre. Un alt punct important se referă la leadership E vorba de leadership organizațional sau de conducere. La fiecare doi ani avem exerciții specifice eh, în care ne întâlnim cu sute de instituții guvernamentale sau private pentru ca să elaborăm scenarii în care să testăm eh, dacă infrastructura europeană este rezistentă. Aș vrea de asemenea să mai subliniez ceea ce am mai spus înainte, security by design mai ales, și anume că dacă ne uităm în sector, unele sectoare, nu avem destul uh, transparență și responsabilitate. Știu că multe companii nu vor o responsabilitate în domeniul ciberneticii, dar uh, Trebuie să încercăm să găsim o soluție să existe o responsabilitate, pentru că, de exemplu, mașini conectate, putem avea colaborări cu industria auto și să vedem dacă sunt probleme, care sunt sursele problemei și cum putem să îi, uh, îi implicăm pe cei care chiar uh, dezvoltă un software. Vreau să închei cu o remarcă spunând că noi avem acum 12 ani de experiență, încercăm să ne uităm la modelele de amenințare, la modelele de business și să compunem uh, acum uh, pe baza lor oportunități uh, care ne fac să publicăm diverse studii, dar salut ocazia de a spune că ENISA este gata să pună la dispoziție toate aceste informații ca să ajungă la cine trebuie. Suntem foarte angajați față de actorii care ne susțin. Vrem să lucrăm cu ei împreună. Salut inițiativa Comisiei și ceea ce susținem este exact uh, să mergem împreună în uh, direcția aceasta. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Buzec, pentru, interven- pentru ocazia de a vorbi aici. Acum sunt disponibil pentru ca să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Acum uh, o să dăm cuvântul reprezentanților grupurilor politice mai întâi și o să-i dau cuvântul întâi domnului Boni din partea PPE. Îmi cer scuze, domnul Eller mai degrabă. Nu știam, îmi cer scuze, spune președintele. Cineva să ia cuvântul domnul Eller, da. Mulțumesc, doar pe scurt. Aș vrea, în primul rând, să spun că am negociat mult bugetul uh, pentru aceste acest, aceste puncte și fără domnul Helmbrecht nu am fi reușit să ajungem unde suntem. Nu ar exista ENISA fără el, poate, și vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru că dumnealui a luptat un timp îndelungat să poată introduce chiar lucruri care nu fusese prevăzute în contractul inițial. Cred că pot spune că cunosc uh, Enisa încă de la începutul creării ei și fără dumneavoastră nu ar mai fi existat acum, sunt convins de acest lucru. Am două întrebări. Prima întrebare este următoarea. E clar că nu, prima linie de apărare în domeniul cibersecurității nu va fi la la autoritățile publice, ci va fi din ce în ce mai important ce se întâmplă în industrie. ENISA a definit uh, conștient rolul său, mai ales pentru că statele membre au tot încercat să limiteze rolul agenției, dar rolul este foarte clar definit. Coordonarea, dialogul în industrie trebuie organizat și ENISA a încercat acest lucru. Au trecut 10 ani de când știm că așa stau lucrurile și întreb acum în ce măsură s-a avansat pe standardizare, în ce măsură am ajuns să dăm un răspuns la standardele minime, dacă trebuie standarde minime sau absolute. Am reușit să răspundem la întrebarea cât de sigure sunt serviciile noi și în ce măsură um, automatizarea și-a găsit un loc în noile servicii, care este standardul de securitate, cum se garantează acesta. Deci, un bilanț al acestei discuții în care se vorbește și de răspundere, de organizarea economiei în legătură cu cibersecuritatea. Și o altă întrebare în perspectiva prelungirii mandatului dumneavoastră, e clar că e foarte greu să colaborez cu partea care este la Atena, dar problema nu s-a micșorat, ci s-a crescut, cred eu. Ce ar fi necesar uh, pe viitor pentru a dota ENISA financiar și structural, deci și din punct de vedere al mandatului, cu cele necesare pentru ca să poată rezolva această problemă? Am auzit tocmai adineori de la comisarul Oettinger că nu există o perspectivă europeană digitală și economie digitală fără să rezolvăm problema securității, mai ales chiar perspectiva europeană, vedem foarte clar uh, că devin claudurile europene foarte interesante, chiar pentru Microsoft, de exemplu, în ideea de uh, protecția datelor private care se consideră mai mult în Europa, deci că devine mult mai importantă problema cibersecurității. Thank you very much, uh, madam. Mulțumesc foarte mult, doamna Cali, din partea SD. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că ne-ați informat despre ceea ce faceți aș dori să analizăm câteva puncte. De curând am avut câteva cazuri de licuri, de scurgeri în uh, legătură cu datele și am avut anumite procese politice care au fost lansate din cauza acestor scurgeri. Și aș vrea să știu dacă politicienii ar trebui să fie protejați în acest sens, pentru că, să, că dacă ei nu sunt protejați, cum pot să se simte cetățenii siguri de protecția care li se oferă? Dacă putem uh, ca Agenție Europeană să ne dați, puteți să ne dați această informație, dar și Parlamentul trebuie să se gândească la aceasta. Ați spus, uh, ați vorbit despre criptare e foarte importantă. Există aplicații care sunt criptate, WhatsApp-ul și Viber, de exemplu. Credeți că este sigur? Sau credeți că dacă folosim aceste mm, aplicații, deja aceasta presupune o posibilă scurgere? Aș vrea să știu și când vorbiți de revizuirea uh, blocuri, lanțurilor de care vorbeați. Avem însă noi probleme acum, amenințări, noi tehnologii, terorismul. Deci cum credeți că putem să păstrăm uh, un echilibru între controlarea, dar fără să distrugem aceste noi, uh, noi tehnologii? Ați spus că, de exemplu, există multe noi oportunități, inteligența artificială, care poate detecta cumva dacă ești, în ce stare ești, ce sănătate de sănătate ai, prin mișcările pe care le facem. Uh, și eu zic că e foarte important să avem o cibersecuritate puternică din partea Parlamentului. Aș vrea să știu dacă și cum ați sugera dumneavoastră să se facă creșterea bugetară. Avem uh, atacuri teroriste, toată lumea își crește bugetul și noi le reducem bugetele. Aveți vreo sugestie specifică pe care am putea să o considerăm? Uh, vă mulțumesc foarte mult. Thank you, madam. Mulțumim, stimată doamnă. doamnă. Domnul Marias, în numele ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Rolul ENISA este foarte important. Important pentru a asigura securitatea rețetelor, rețelelor și a datelor. Nu a fost o întâmplare că s-a propus Heraclion ca sediu. S-a propus acest sediu pentru a se promova inovarea și cer- cercetarea. Forșnet este o companie care a crescut mult în ultima vreme, uh, compania și are sediul chiar acolo, în apropierea universității din Creta. Am înțeles că inițial Atena vrea să părăsească Heraclion în favoarea Atenei într-o primă fază și mai apoi vrea să părăsească Grecia de tot. Am discutat sau am încercat să analizez situația și uh, pe parcursul analizei um, am, am înțeles că uh, motivul acestei mutări ar fi fost, uh, până la urmă, sistemul edu- uh, educației care nu ar funcționat suficient de bine, dar până la urmă situația s-a ameliorat. Dar în continuare Nisa vrea să părăsească uh, Grecia, de fapt, uh, vrea să-și împartă sediile între Heraclion și Atena într-o primă fază. Dar asta înseamnă costuri suplimentare, înseamnă călătorii pe, uh, între cele două sedii pentru sau centre uh, pentru personal și bugetul propus uh, de către Comisie pentru ENISA este unul cât se poate de clar. Comisia a spus că, până la urmă, de dragul costurilor, uh, Enisa ar trebui să rămână la Heraclion și n-ar trebui să se mute la Atena, dar dumneavoastră insistați în continuare pe crearea acestor uh, două centre. Uh, există dovezi, cum că personalul se plânge, personal, personalul uh, ENISA se, se plânge, dumneavoastră susțineți că uh, Uh, plângerile ar fi uh, uh, cauzate de faptul că reprezentanții familiilor, angajații lor, sunt nemulțumiți de faptul că nu își găsesc un loc de muncă pe, pe acolo la Heraklion. Stimate domn, vă rog frumos să nu râdeți, sunteți în fața Parlamentului European, nu aveți dreptul să, să râdeți așa, sarcastic. Ar trebui să înțelegeți, să ascultați ce spun parlamentarii europeni. Vă rog frumos să, să, să nu mai râdeți. Haideți să discutăm despre subiectul acesta. Spuneți, domnule președinte, că trebuie să-i acorde respect unui membru al Parlamentului European. Nu accept maniera în care sunt tratat. Așa ceva nu se poate întâmpla. Trebuie să răspundă la întrebări. Domnule președinte, trebuie să vă opriți. V-ați v-ați uh, epuizat timpul alocat uh, cu vreun minut în urmă. Deci vă rog frumos să vă gândiți la reguli. Vreau uh, să dea dovadă de respect față de membrii Parlamentului European. Așa ceva nu se poate, nu ne, nu ne respectă. Uh, domnul președinte, v-ați încheiat uh, intervenția cu vreun minut în urmă. Trebuie să ne respectați și dumneavoastră pe noi. Domnule președinte, n-am terminat. Toți ceilalți au vorbit două minute și jumătate. Nu mi s-a epuizat timpul. Doamna Calas. Aveți cuvântul în numele ALDE. Nu prea înțeleg care a fost problema, dar revin la cibersecuritate, dacă îmi permiteți. Deci, securitatea cibernetică. Sunt într totul de acord cu cele spuse de dumneavoastră cu privire la protecția datelor uh, și da, există reguli, uh, dar ele trebuie să fie puse în aplicare și trebuie să vedem cum vor fi puse în aplicare. Nu trebuie să uităm că internetul nu a fost creat pentru utilizările din momentul de față. Deci, securitatea este importantă. Deși s-a vorbit mult despre guverne și despre rolul instituțiilor, nu s-a vorbit suficient de mult despre celelalte elemente ale lanțului de securitate cibernetică, și anume utilizatorii, oamenii. Eu cred că guvernele au încercat să își securitizeze comunicațiile pe internet, să-și securitizeze uh, serverele, dar companiile și cetățenii care nu își actualizează software-ul și nu fac uh, ce le stă, tot ce le stă în putință pentru mai multă securitate cibernetică sunt veriga slabă. Deci, întrebarea mea este următoarea. Care este, după părerea dumneavoastră, rolul pe viitor al identităților uh, electronice criptate? Știți prea bine că se fură multe identități pe internet și asta în scopuri infracționale. Credeți că această identitate electronică criptată ar fi o soluție? Uh, Mecanismul este deja folosit de către instituțiile naționale, de autorități. Um, n-ar putea el fi folosit și de către cetățeni pentru a scădea riscurile? Mulțumesc! Domnul Rubi. Vă mulțumesc. Este important pentru noi toți ca strategia ENISA cu privire la securitatea cibernetică să fie extinsă pe viitor. Există reprezentați uh, ai Parlamentului European care nu vor securitate, ci din potrivă haos, i-am auzit. Și de aici în, întrebarea mea. Există mm, aceste două, doi, acești doi piloni, sfera privată și transparență. Bineînțeles că și uh, în contextul sferei private comunicările trebuie să fie făcute posibile. Uh, criptarea este o soluție. Uh, mai există și alte opțiuni pe care le, le avem la dispoziție. De curând am avut un seminar pe tehnologiile cuantice. Ei, care este părerea dumneavoastră cu privire la acele legături care nu pot fi urmărite de, de terți. Care este părerea dumneavoastră cu privire la aceste noi instrumente, așadar, care ar putea să genereze cadre stabile pentru comunicații? În ce măsură ENISA se, este activă în acest domeniu? Urmează domnul Boni. Vă mulțumesc. Pe măsură ce suntem mai digitali, avem nevoie de mai multă securitate. Deci, trebuie să îmbunătățim capacitatea ENISA. ENISA trebuie să aibă un mandat de asemenea solid în cazul în care ambițiile e să fie atinse. Dar trebuie să înțelegem că Parlamentul European și toate instituțiile europene trebuie să, sprijin, să sprijine punerea în aplicare a directivei privind securitatea rețelelor. Asta este punctul de pornire. În al doilea rând, trebuie să sprijinim uh, ENISA uh, în sensul unei cooperări mai strânse între agenție și uh, și uh, diferite universități care, demare, universități care demarează proiecte în acest sens. Și asta în contextul Orizont 2020. În al treilea rând, trebuie să ținem cont de faptul că ENISA a făcut o serie de recomandări uh, industriei, spitalelor, de asemenea. Există o serie de rapoarte pe tema aceasta, iar recomandările trebuie să fie puse în aplicare. Pentru că în momentul de față avem recomandări, înțelegem uh, problema, dar nimeni uh, nu vrea să pună în aplicare aceste recomandări. În al patru, patrulea rând, uh, mediul de afaceri sigur la nivel european. Ei, e momentul să investim în așa ceva. Iar ENISA uh, este un surs, o sursă de informații și know-how. Și uh, în momentul în care vom uh, crea privacy by design și security by design ca și modele de afaceri, cred că vom ajunge mult mai departe. Mulțumim, doamna Nibler. Vă, vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, întru totul de acord cu colegii mei care vă mulțumeau pentru uh, ceea ce faceți la fața locului. Vă mulțumim că, iată, încercați să sporiți uh, gradul de atractivitate ale Nisei și, uh, de asemenea, să, să vă achitați de toate responsabilitățile. Am mai multe întrebări. În primul și în primul rând, care este colaborarea între uh, Uh, ENISA și celelalte agenții europene. Spre exemplu, colaborați cu, ENI, cu uh, Frontex sau cu Europol în contextul crizei refugiaților, în al doilea rând. Uh, săptămâna trecută am promulgat regulamentul cu privire la protecția datelor și cu privire la cooperarea mai strânsă în domeniul polițienesc. Vreau să vă întreb care este efectul acestor acte legislative asupra activității dumneavoastră uh, cum evaluați aceste, aceste noi acte legislative? Cum reușiți să colaborați cu ceilalți actori la nivel european, uh, ceilalți actori care sunt, au de-a face cu protecția datelor și cu securitatea? Mulțumesc! Urmează doamna Cumpula Natri. Vă mulțumesc foarte mult! În uh, Ordinea de zi în finlandeză uh, se vorbește despre, la punctul acesta, despre o discuție cu privire la industria digitală, dar văd că versiunea în engleză sună cu totul și cu totul altceva. În versiunea engleză se vorbește doar despre securitate. Deci am fost foarte uimită în momentul în care v-am uh, ascultat prezentarea. Dar Ehm, tocmai am discutat despre piața unică digitală și spuneam că până la urmă ne bazăm prea mult pe prestatorii de servicii terți în ceea ce privește securitatea cibernetică. Într-adevăr, există câteva um, filiale uh, europene de care, sau companii care se ocupă de securitatea cibernetică, dar majoritatea companiilor europene trebuie să se bazeze pe prestatori de servicii din uh, afară. Și eu întrebam la uh, Um, discuția precedentă, în ce măsură se gândește cineva sau ne dorim un sistem european de protecție. Avem o strategie în acest sens? NISA face ceva din punctul acesta de vedere? Vrea o cooperare în domeniul acesta? Și a doua întrebare. A doua întrebare. Oare suntem, uh, oare facem tot ce ne stă în putință pentru a fi competitivi în continuare, chiar mai competitivi decât alții în domeniu? Mulțumim, domnul Roil. Nu vreau decât să adresez o singură întrebare, acum după intervenția foarte agitată. Ei, dați-mi voie să, să vă spun uh, că nu trebuie să vă faceți o imagine greșită. De obicei, noi ne tratăm invitații altfel. Dar întotdeauna, în contextul ENISA, am discutat despre sediu. Asta nu s-a întâmplat în cazul niciunei alte agenții. Au existat o serie de probleme însă la ENISA. Tocmai de aceea, haideți să clarificăm lucrurile. Aveți într-adevăr nevoie de specialiști în dom- domeniul dumneavoastră de activitate, specialiști pe care trebuie să-i găsiți în întreaga lume. A fost întotdeauna o problemă să atrageți specialiști la acest sediu, iar agenția dumneavoastră nu funcționează fără specialiști. Iar dacă sediul este o problemă, este un obstacol, atunci trebuie să discutăm despre acest uh, obstacol. Nu se pune problema, um, nu știu, denigrării unui stat, nici pe departe. Uh, Um, vorbim despre eficiență și s-ar putea ca în cazul acesta sediul să uh, fie un obstacol în cazul eficienței. Europa, într-adevăr, în domeniul acesta poate avea un rol de lider, uh, dar pentru a avea acest rol are nevoie de specialiști. Vreau să vă întreb dacă mai aveți dificultăți sau nu în momentul de față în ceea ce privește uh, adunarea specialiștilor la Heraclion. Mulțumim. Mai există alte cereri? de intervenție? Nu, văd că nu. Atunci, îl invit pe domnul Paul Timmers de la Comisia Europeană, respectiv de la DG Connect, să ia cuvântul. Domnule director, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o dați la dispoziție de a mă adresa uh, comisiei dumneavoastră. Securitatea cibernetică este, într-adevăr, și ea o uh, oportunitate economică, mai ales în uh, contextul pachetului care a fost prom- promovat sau prezentat de către uh, Comisia Europeană cu vreo două zile în urmă. Avem pachetul e-government, uh, în care vorbim despre folosirea unor identificări electronice, semnături uh, electronice de către autorități în contextul acesta al e-government. Am uh, adoptat un regulament, uh, IDAS, pe tema aceasta, este de fapt unul dintre cele mai bune exemple de colaborare europeană, recunoaștere reciprocă, creare de etichete, până la urmă, de lideri la nivel european, mondial. Avem dar uh, semnăturile electronice, uh, identificarea electronică care funcționează și funcționează alături uh, sau datorită emisei care ne-a ajutat mult. Bine, pachetul conține o serie de alte elemente. Standardizarea securității cibernetice este, spre exemplu, un element. Uh, Uh, bineînțeles, ne dorim uh, security by design, punerea în aplicare a standardelor de securitate cibernetică. Uh, deci cei care vor acest security by design trebuie să țină cont de toate standardele în ceea ce privește siguranța cibernetică care există deja și care vor fi în, create pe viitor, pentru că mai, vom mai avea noi standarde pentru cloud, uh, um, încercăm să creăm noi abordări în domeniul acesta și, bineînțeles, în toate demersurile noastre ne vom baza pe emisia. În ceea ce privește oportunitățile economice, bineînțeles, vorbim mult despre provocări. Spre exemplu, săptămâna aceasta se vorbește mult despre uh, spitalele care sunt atacate, am mai avut și alte atacuri cibernetice. Uh, deci provocările și amenințările sunt așa în prim, prim plan, dar trebuie să ținem cont de faptul că economia sau uh, industria aceasta crește cu 7,1% pe an. Există o serie de companii europene care uh, reușesc să atragă capital străin uh, Uh, datorită expertizei pe care o au, know-how-ului pe care îl dețin, avem de asemenea o serie de rețele și capacități în acest sens. Deci, avem deja mm, reușite, dar vrem să obținem mai multe. Uh, vom încerca să creăm noi parteneriate public, uh, publice-private la nivel european, bazându-ne pe această putere a industriei europene. Încercăm să re- Um, să, să actualizăm sistemul de certificare la eu, nivel european, încercând să creăm un fel de etichetă de securitate cibernetică la nivel european, care mai apoi să fie promovată pe plan uh, mondial. Ei bine, toate aceste subiecte fac parte din proiectele noastre legislative, proiecte pe care vi le vom prezenta nu peste mult timp. Vă mulțumim, stimate domnule director. Vă dau cuvântul acum pentru răspunsuri. Dank, ich versuche das jetzt mal auf Mulțumesc. Voi încerca să fac în germană, limba mea maternă, că e mai bine așa. Privește sediul, ca să terminăm cu subiectul emoțional și să putem continua în mod constructiv, pare rău că colegul nu mai e în sală. Chiar l-aș uh, invita, am făcut asta în repetate rânduri, să privească situația la fața locului. Se vorbește mult în presă și în presa Elena lucruri care sunt efectiv uh, incorrecte, greșite, însă nimeni nu mă crede. Să vă spun câteva date clare. Din 2013 încoace avem două sedii cu nou regulament. Și acolo se spune că administrația la Heraclion și partea operativă la Atena. Avem 94 de posturi. Între care 60-65 sunt la Atena. Deci marea majoritate a angajaților sunt la Atena. Și de acolo lucrăm și mulțumim guvernului Elen pentru că ne-a pus la dispoziție clădirea de birouri. Avem o clădire foarte frumoasă acolo și cine are timp e bun, binevenit să ne uh, viziteze. E o zonă chiar foarte frumoasă. Vă spun că uh, <coughs> e foarte frumos uh, zona în nordul Atenei. Avem un mediu perfect, de fapt, și se potrivește institutului nostru. Noi nu suntem un institut de cercetare, de aceea nu merită făcută comparația cu forța. Scopul nostru este să impunem proiecte în Europa, să mergem în statele membre, să susținem guvernele și companiile și avem un buget de 600.000 de euro pe an aproximativ, costul de călătorie pentru uh, angajați. Mergem la Bruxelles și în celelalte capitale în funcție de proiecte. Și încă un lucru trebuie spus, pe care doresc uh, să-l susțin. Avem o clădire care încă nu e terminată, la Heraclion, stă goală, investi, s-au investit deja 14 milioane de euro și încă nu e gata. Banii contribuabililor europeni. Clădirea nu e gata. Dacă vorbiți de școală, mergeți la școala respectivă, ca să vedeți cum stau lucrurile. N-are rost să vorbim doar despre asta. Și acum, pe subiectele importante, voi vorbi în engleză. Mulțumesc, uh, domnule Nibler, pentru susținere. Să răspund așadar pe rând. Domnule are dreptate cu ceea ce spune. Industria creează aceste locuri de muncă, trebuie să se protejeze, provocarea există. Ne-am îmbunătățit în decursul anilor cu aceste exerciții, cu legislația din Germania, cu directiva ES. Lucrăm mai aproape, mai în strânsă legătură cu industria. Situația se îmbunătățește, dar mai, mai sunt multe de făcut. Ați vorbit de standardizare. Lucrăm la asta. Asta e o provocare, pentru că mulți lucrează în acest domeniu. Senselec, ETSI, alții din Statele Unite, ISO și alții există oarecare fragmentare. Și dacă ne uităm în detaliu, sunt prea multe lucruri pe care NISA le-ar putea face. Dar, exemplu pozitiv, avem certificarea de criterii comune, de exemplu, alte directive de cooperare lucrăm cu centre de încredere, trust împreună. E o cale lungă, da. Provocarea, așa cum spunea domnul Timans, este că vrem să facem multe, dar pentru a implementa standardizarea e mult de lucru. Poate că ar trebui să vedem cum putem uh, lucra pe standardizare. Sunt cazuri în care uh, industria se mișcă mai repede și noi stăm și discutăm pe detalii. Sunt uh, oportunități, desigur, dar mai sunt multe de făcut. Sper că astfel am răspuns dumneavoastră. Apoi întrebarea legată de încriptare. Provocarea de astăzi este că avem multe tehnologii. Avem certificare, avem încriptare, avem produse, avem instrumente. Problema este să le punem pe piață. Produsele nu sunt ușor de utilizat de către noi, operatori uh, obișnuiți industria trebuie să, le, să ofere produse mai ușor de folosit. Dacă noi dorim să criptăm e mail cu PGP, nu se poate face pentru că e prea complicat și trebuie, ai nevoie de ajutor. Nu se face automatizat să ai un buton și să spui încriptare. Ai nevoie de ajutor pentru a face asta. Încă nu știm cum să facem uh, acest lucru. Și alții s-au referit la identitatea electronică. Dacă ne uităm la Europa, avem astfel de identitate electronică cu cardurile. Avem uh, cardurile din uh, Austria, Estonia, Belgia, însă sistemele nu sunt întotdeauna compatibile și câteodată sunt scumpe. Germania vă pot spune că avem un pașaport electronic foarte sigur, dar e scump cititorul de card, softul și apoi investești și apoi oamenii nu folosesc sistemul, aplicațiile nu vin, șansele există, ocaziile ar fi, dar e nevoie de produse mai simplu de utilizat. Am vorbit de IDAS, de centrele Trust, ceva există, iar noi, de la partea ENISA, încercăm să susținem asta. Avem lunile cibersecurității în Europa, lucrăm împreună cu statele membre. Până la urmă, problema este să ne întâlnim, să comunicăm cu toți cei 500 milioane de cetățeni europeni. Am fost întrebați cum lucrăm cu industria, cu agențiile, încerc să vă dau câteva nume pentru agenții, lucrăm în strânsă legătură cu BEREC, cu EULISA, suntem chiar menționați în regulament, ceea ce e foarte constructiv. Lucrăm și cu alte agenții, avem întâlniri la intervale regulate, discutăm cu Banca Centrală. Există o rețea unde avem aceste discuții. S-a vorbit de Frontex. Cu Frontex nu lucrăm împreună pentru că nu ne suprapunem, dar ne-am putea gândi. Pe partea de IT, acesta apare în rețeaua, în mandatul altor agenții, iar pe partea de industrie încercăm să complementăm asta. Dacă ne uităm la comisie, comisarul nu poate vorbi cu 100 de companii. Și atunci încercăm ca din partea ENISA să organizăm evenimente, rețele cu industria, să vorbim de Finlanda, Discutăm cum să lucrăm mai strâns cu F-Secure, o companie finlandeză. În această rețea aducem la oaltă companiile. Chiar în urmă cu câteva săptămâni am avut o întâlnire unde am discutat sectorul, despre sectorul de plăți, cum să implementăm securitatea IT. Deci mesajul ar fi că avem rețeaua, discutăm documentele noastre, dăm, facem recomandări și apoi încercăm să facem proiecte pilot provocarea deocamdată pentru ENISA ca agenție mică nu se poate prioritiza decât în câteva zone relativ restrânse. Și asta trebuie menționat cu noul mandat. Am spus că avem 84 de posturi, dar 48 sunt de agenți temporari, ceilalți sunt uh, agenți contractuali. Așadar, de multe ori putem, putem folosi resursele naționale, susținuți câteodată și de industrie, dar întrebarea este legată de mandat. Care va fi strategia pe termen lung? Acest lucru trebuie discutat. Cum ne poziționăm? S-a vorbit de angajare. <clears throat> situația s-a mai îmbunătățit, dar ne confruntăm cu o altă provocare. Dacă ne uităm la situația din Europa în ultimii ani, avem o economie care e în creștere în nordul Europei și atunci nu-i prea putem atrage pe cei din Suedia și Germania să vină la Atena. <clears throat> nu e o problemă, e o oarecare provocare să angajăm oameni de înaltă calificare. E greu să-i chemi când există această diferență economică. Asta ar fi provocarea. Sper că am putut răspunde întrebările astfel, dar vă stau la dispoziție dacă am uitat cumva ceva. Președintele, mulțumesc, cred că ați răspuns. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru întreaga activitate, Nisa. După cum vedeți, noi înțelegem cât de important este ceea ce faceți și care sunt oportunitățile economice în general. Mulțumesc, așadar, mulțumesc pentru prezență. Now we go, colleagues, to the next item. Dragi colegi, trecem la următorul punct, prezentarea raportului Curții de Conturi Europene privind Institutul European de Inovare și Tehnologie. European Institute uh, of Innovation and Technology and we've got Vom avea prezentare raportului Curții de Conturi. Vă aduc aminte că CCE tocmai a desfășurat o cercetare cu privire la funcționarea Institutului European de Inovare și Tehnologie. Iar domnul Alex Brenningmeier este aici pentru a ne prezenta concluziile, dată fiind competența comisiei noastre. Am discutat uh, aici în Comisia ITRE și cu comisarul Tibor Navracic în cadrul dialogului structurat și pe alte subiecte similare. Acum uh, continuăm discuția noastră, însă acum din perspectiva Curții de Conturi. Bun venit! Mulțumesc, uh, stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ITRE. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să vă prezentăm unul din rapoartele noastre speciale care se concentrează pe cum funcționează această agenție importantă de la Budapesta. Acest raport nu este despre finanțare sau despre respectarea uh, mandatului, ci despre eficacitatea investițiilor UE în acest raport. Eu sunt membru în Curtea de Conturi și Mă bucur că am legătura aceasta cu comisia dumneavoastră. Am prezentat acest raport și Comitetul de, Comisie de Control Bugetar. Acolo ne referăm la partea de finanțe. Acum ne, vor, ne vom referi la conținut. E foarte important să existe o legătură între diferitele subiecte. Institutul European de Inovare și Tehnologie face parte din structura europeană. Noi sunt, desigur, și alte structuri complementare. Cu toate, uh, toate acestea în atenția Comisiei dumneavoastră. încercat să vă prezint câteva titluri din raportul nostru, încerc să fiu foarte succint, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. EIT, cu sediul la Budapesta, se concentrează pe inovare și pe îmbunătățirea inovării în Europa, pentru că inovarea în Europa nu are o poziție prea bună. Ce face, Ce face EIT? Duce la o altă universități, studii de cercetare, companii de cercetare și companii, imm uri în în centrele de inovație prescurtate KICS și acestea sunt foarte importante pentru inovarea industriei. Am vizitat trei astfel de centre. Sistemul uh, legat de climă și aspecte digitale, care aduc la oaltă 500 de parteneri, iar EIT susține că în acest moment sunt de fapt 800 de parteneri deja. Cooperarea europeană în domeniul inovării este foarte importantă. Am vizitat mai multe astfel de centre de cunoștințe și prima noastră impresie a fost că există un entuziasm în această cooperare între universități, centre de cercetare și industrie. Există inițiative impresionante și există și transfer de la partea de cercetare, laboratoarele de cercetare către companii și startup-uri și industrie. Un alt aspect ar trebui să ascultăm cu atenție, să vedem ce se întâmplă la fața locului, pe teren. Aceste centre, KICS, centre de cunoștințe, au, uh, s-au confruntat cu probleme grave. De exemplu, doi manageri financiari mi-au spus că pe bază anuală trebuie să producem o mie de pagini când depunem o cerere. Și asta în fiecare an. Și un efort foarte mare care trebuie depus pentru a-ți obține banii. Și apoi problema e că din, de la an la an facem acest lucru, deși programele noastre de cercetare și inovație durează mult mai mult de un an. Există așadar multă incertitudine despre viitorul acestor programe și ne întrebăm dacă asta e util pentru inovație. Există prea puțină certitudine cu privire la viitor. O altă observație, una din multinaționalele care a fost partener în program, mi-a spus că au văzut atâtea probleme încât e foarte dificil să ne implicăm. Și a fost destul de dificil să, să fie convinși. E bine că au fost convinși până la urmă. Vedeți că sarcinile birocratice sunt foarte mari și legătura între, pe de o parte, programul EIT pe care l-a inventat pe baza misiunii sale și relația cu universitățile, cercetătorii și companiile lipsește, adică această legătură nu e întotdeauna cea mai bună. În mare, așadar, funcționarea EIT e întârziată de cadrul atât de complex și de probleme de management. Avem câteva recomandări și le voi menționa pe scurt. În primul rând ar trebui discutată baza juridică a EIT. Revizuirea modelului de finanțare și, de exemplu, excluderea activităților complementare nu uh, joacă un rol eficient în modelul acesta. EIT ar trebui să-și extindă acordurile de grant cu centrele de cunoștință dincolo de anul calendaristic, așa cum am spus și mai devreme. Și ar trebui să încheie aceste acorduri de grant mai devreme, astfel încât să aibă certitudine juridică din prima zi a anului. EIT ar trebui să se concentreze mai mult pe un impact real și are nevoie de mai multă autonomie când vorbim de relația cu DG EAC. EIT ar trebui să folosească mai mult flexibilitatea care se găsește în orizont 2020. Regulile ar trebui să țină cont de nevoile acestor parteneri din centrele de cunoștințe și, nu în ultimul rând, EIT ar trebui să-și soluționeze problemele de ocupare a forței de muncă. Au, nu au suficienți angajați, nici managementul superior nu e definit și ar trebui să-și uh, elaboreze o analiză bazată pe impact. Doamnelor și domnilor, Comisia și EIT au acceptat toate recomandările noastre și în timpul aud auditului, <clears throat> EIT a început cu îmbunătățiri care merg în direcția potrivită. Nu sunt încă suficiente, dar merg în direcția potrivită. Iar comisarul Navracici a instaurat un grup de nivel înalt care să-l consilieze cu privire la viitorul acestui institut. Chiar ieri colegul meu l-a vizitat și le-a spus că raportul e binevenit pentru că susține continuarea evoluției EIT și îmbunătățirea funcționării acestuia. Doamnelor și domnilor, aceasta ar fi scurta mea introducere. Vă stau la dispoziție pentru întrebări dacă există. Mulțumesc! Într-adevăr, mereu sunt importante informările dumneavoastră pentru comisia noastră. Îl rog pe domnul Eller să ia cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Brenningmeier. Ca membru al grupului de lucru pentru Orizont 2020, doresc să vă mulțumesc pentru că de când ați preluat dumneavoastră această parte, dialogul structural este în sfârșit un dialog structural între Parlament și scurte și asta a fost foarte util. Nu doar din această cauză am citit raportul cu mare atenție și uh, suntem în mare de acord cu îngrijorările menționate de dumneavoastră. Și asta aș dori să și întreb, credeți că provocarea ar fi de fapt în modul de funcționare și regulile impuse EIT sau EIT ca entitate. Am mai tot discutat de simplificarea regulilor, întrebarea dacă sunt probleme sistematice sau sunt probleme cauzate de reguli. Nu am reușit să ajungem la un sistem de simplificare, s-au ajuns la multe neînțelegeri și probleme în utilizarea fondurilor. În al doilea rând, din perspectivă expost, la ce perioadă se referă raportul dumneavoastră? La început am avut o revizuire din partea comisiei, unde EIT nici nu exista, deși deja se făcea o revizuire, ceea ce n-a fost tocmai util. Și acum, a doua etapă, dumneavoastră spuneți ce ar trebui îmbunătățit. Aș să știu dacă raportul se referă la perioada recentă sau, la, de fapt, la ce perioadă se referă. Și în al doilea rând, aș dori să mai spun că n-ar trebui să aveți impresia că avem un grup de lucru pe EIT, vom, vă vom invita să participați, dorim să vedem părerile tuturor nu contradictorii, ci să vedem ce putem îmbunătăți. Mulțumesc așadar. Mulțumesc, domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Curții de Conturi pentru raport. Pentru noi a fost uh, clar încă de la început că EIT-ul are o funcție de formare și scopul inițial fusese ca din programele de cercetare cadru să folosim cunoștințele create acolo și apoi să le punem la dispoziție școlilor și universităților noastre. Asta era ideea, să nu ne arhivăm toate studiile la Florența, ci din acele studii, pentru fiecare grup al populației, să extragem ideile noi și interesante. Să vedem ce e potrivit pentru educatoare de grădiniță, de exemplu, pentru copii preșcolari, până la profesorii universitari care să nu mai predea numai ce au învățat acum 40 de ani, ci împreună cu EIT să reușim să fim mereu la cel mai înalt nivel, la cel mai recent nivel, și asta, după cum spuneam, la, în toate structurile. Să oferim instituțiilor de uh, școlare informații de, oră, de actuale. Și acum acest lucru e posibil, uh, fie pe hârtie, cum se întâmplă la Florența, și acum prin cadrul digital. Și să facilităm uh, și accesul avem uh, evaluarea Parlamentului pe domeniul științific. Am discutat acolo foarte intens ce să facem cu aceste aceste baze de date pe care le avem de cunoștințe, aceste mari cantități de cunoștințe, cum să le dăm drumul să ajungă informația acolo unde trebuie. Și cred că asta ar trebui constatat. Unde există prea puțină comunicare între bazele uh, care conțin aceste informații și unde trebuie aceste informații să ajungă. Mulțumesc, doamna Mulden. Mulțumesc din uh, raport și din ceea ce ați spus de dimineață, am înțeles că sunteți de părere că EIT și centrele de cunoștințe fac ceea ce trebuie, merg în direcția potrivită și că deci credeți că trebuie soluționate problemele, dar continuați să mergem în această direcție. Și atunci mă mir că doriți să revizuiți baza juridică. Am înțeles critica dumneavoastră. N-ar fi mai bine să soluționăm problema acum decât să ne întoarcem la rădăcina organizației și să mergem pe baza legislativă? Ați identificat printre probleme că nu folosesc suficient flexibilitatea Orizont 2020 și punctul foarte valid despre perioada care trebuie extinsă perioada financiară, dar încă se operează pe bază anuală, ceea ce pare contraproductiv. Și atunci, o întrebare finală. Date fiind aceste probleme pe care le-ați identificat, aveți un cadru de timp, un calendar pentru a găsi soluții și a le pune în aplicare? Mulțumesc! Mulțumim! sunt și alte observații? Se pare că nu. Reprezentanții Comisiei Europene, domnul Dennis Crowling, uh, Head of Unit. You Thank, thank you, Chairman. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc uh, pentru raport. EIT nu e prezent, dar cred că pot vorbi în numele Comisiei și al EIT. Primul lucru pe care trebuie să-l sublinăm este că modul în care domnul Brunic mai a prezentat raportul, raport care a fost acceptat într totul de EIT și de Comisie, vreau să confirm acest lucru, cred că e important să spunem acest lucru de la început, ne place ceea ce s-a făcut de către auditori, au identificat în mod corect care sunt problemele în cadrul EIT, problemele cu practica uh, curentă, cu modul în care interacționează cu acele centre, KICS, și probleme care nu i-au permis să-și atingă potențialul până acum. Acceptăm așadar recomandările întru totul Ideea este să implementăm aceste recomandări. Suntem așadar într o totul de acord cu analiza. Partea operațională a devenit prea complexă. Măsurarea performanței ar putea fi mai clară. Deja explorăm uh, IET-ul pe care uh, am început să-l studiem cu comisia. Am încercat să studiem posibilitatea de a ne întoarce către o bugetare multianuală, ceea ce este o sarcină care nu e neapărat foarte simplă. Uh, curtea în uh, atribuțiile sale nu ar vrea să, facem, să ne mișcăm prea repede în acest sens, dar uh, am început să o facem pentru a vedea exact care este cea mai bună formulă și pentru ca să vedem dacă pentru 2000 2017 sau 2018 putem deja să o punem în funcțiune. Altă chestiune care a fost menționată de către domnul Brenningmeier în prezentarea dumnealui este garantarea unei uh, autonomii financiare Institutului EIT. Cred că aceasta s-a menționat atunci când domnul comisar Navracici a fost aici cu dumneavoastră în comisie. Uh, Ideea de a îmbunătăți staful EIT-ului RFT de multe ori în ultimii ani a fost o problemă destul de mare uh, cu staful la nivelul numărului staffului, dar și la nivelul managementului. Și uh, problema personalului s-a îmbunătățit în ultimele luni foarte bine, dar trebuie în continuare să se verifice structura, pentru că în continuare nu este completă organigrama, mai ales la nivelul de vârf. Domnul Brenning Mayer a menționat grupul de nivel înalt uh, pe care l-a stabilit și creat domnul uh, Navracici și cred că acum, când a fost acum câteva săptămâni aici, domnul Navracici și-a exprimat intenția de a-l crea. Grupul a început între timp chiar să lucreze, însă nu va intra în detaliile bucătăriei interne care fusese identificate de către raportul auditorilor, ci se va concentra pe aspectele strategice de mare amploare care sunt identificate de către autor în raport. De exemplu, provocarea de a avea sustenabilitate pe termen lung uh, în EIT și aceasta a fost deja recunoscută ca fiind o provocare foarte mare. Și este unul din chestiunile pe care se va concentra grupul de nivel înalt. Se va concentra de asemenea și pe chestiuni care țin de mandatul EIT pentru a atinge și regiunile subreprezentate. Pe lângă uh, orizontul 2020 uh, și celelalte obiective ale sale, există în continuare dificultăți în a coopta toate regiunile și sperăm ca grupul de lucru să, să studieze toate aceste puncte. Mai sunt și alte chestiuni strategice importante, cum se va um, integra EIT-ul în strategia de uh, inovare europeană și așa mai departe. Deci, domnule președinte, vreau să răspund la câteva din întrebările care au venit din partea deputaților. Domnul Eller, m-ați întrebat dacă ceea ce vedem aici reflectă regulile pe care le-am stabilit de la început uh, pe EIT sau dacă și-a dezvoltat o practică uh, proprie. N-aș vrea să revin asupra acestei chestiuni, dar din ce văd eu la comisie, eu aș spune că e o combinație din cele două. Ceea ce vedem aici și a fost bine identificat în recomandarea auditorilor, este că trebuie să revizuim uh, temeiul juridic. Există anumite aspecte, nu neapărat cele de principiu uh, legislativ, dar anumite din cerințele despre raportare, de exemplu, sau alte cerințe despre mecanismele pe, cu care se ating obiectivele, obiectivul uh, prin care fondurile europene ar trebui să fie o pârghie pentru a genera fonduri din alte părți, deci unele din acestea nu trebuie puse la îndoială principiile de bază, însă întrebarea e neapărat de metodologie, pentru că poate că se merge prea în detaliu din punct de vedere al uh, bazei juridice și Comisia acceptă uh, acest lucru și am început să analizăm împreună cu EIT-ul ce trebuie să facem pentru ca să reușim. Propunerea de schimbare a temeiului juridic nu este ceva pe care îl facem uh, cu ușurință și uh, într-o manieră neserioasă, ci este ceva cu care vom încerca să înlăturăm o parte din barierele care se găsesc în uh, temeiul prea detaliat, care poate să îmbunătățească și atmosfera de lucru la acest institut. Domnul Rubi a vorbit despre faptul că EIT-ul este un instrument de educație, în primul rând, și mi se pare foarte bine că a amintit acest lucru. Nu vreau să ascund că discuțiile pe care le purtam înainte am considerat că EIT-ul era prea un motor de inovare și nu avea destul un rol de, important academic și de educație. Și de aceea Credem că e foarte bine să o luăm pe această cale. IT-ul lucrează mult în direcția aceasta și va lucra, cred eu, și pe viitor, pentru că din ce în ce mai mulți uh, absolvenți vin de la EIT. Trebuie să amintim că, de fapt, uh, la ideea de bază era exact aceasta că se va genera uh, se vor genera uh, cunoștințe și combinarea cu cercetările și integrarea uh, întreprinderilor în tot acest concept duce la un institut care creează într-adevăr persoane foarte bine pregătite și care duc mai departe după aceea la inovare. Deci misiunea EIT-ului nu va fi în uh, niciun caz diminuată. Trebuie să fie analizat pe acest criteriu și cred că se poate continua și va putea să facă față, iar raportul auditorilor se referă și la acest lucru. În legătură cu întrebarea de ce trebuie să revizuim temeiul juridic, cred că, așa cum am spus înainte, răspunzând la punctul domnului Eller, revizuirea temeiului se face nu pentru a schimba complet esența EIT-ului ca instrument de împletire a cercetării educației și uh, businessului, ci pentru tocmai a um, elimina anumite puncte care au fost trecute în temeiul juridic, dar care vorbesc mai degrabă de sustenabilitatea financiară, ce facem cu fondurile, ce facem cu uh, rolul complementar uh, al fondurilor non-UE Unile din aceste aspecte chiar necesită să se revizuiască temeiul juridic și din acest motiv am uh, hotărât să o luăm pe această cale și Comisia și EIT-ul doresc o revizuire a temeiului juridic din acest punct de vedere. Și, în acest context, noi considerăm că EIT-ul va putea să devină un instrument mai puternic pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră, pentru explicațiile pe care le-ați dat. Aș vrea, domnule Brenningmeier, să vă rog să ne dați câteva răspunsuri, dacă puteți, din perspectiva Curții de Conturi. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, sunt foarte bucuros să vă răspund. Din motive de eficiență și eficacitate o să vorbesc foarte puțin, pentru că domnul Crowley a comentat deja unele puncte foarte eficient la care vreau și eu să răspund. Stimate domnule Ehler, ați pus o întrebare foarte importantă. O să răspund la ea în engleză, dar întrebarea dumneavoastră era care este cadrul uh, de timp care sunt uh, țintele în acest calendar. 2000 2008-2015 a fost prima, primul interval, cele, cei șapte prime ani ai EIT-ului și acolo, în acești ani, am cântărit toate informațiile relevante și apoi, după șapte ani, trebuia să vedem rezultate concrete. În acest sens, am considerat că rezultatele sunt destul de dezamăgitoare după șapte ani. Ar fi trebuit să avem mai multe informații și foarte multă birocrație și concentrarea EIT-ului era mult prea mult pe birocrație, prea mult pe transparență și în același timp prea puțin pe inovare. Știm că inovarea este foarte fragilă în natura ei pentru că poți să faci foarte multe erori și, și trebuie să faci greșeli de aceea ar putea să existe piedici în calea obiectivelor pe care le-ai stabilit. Însă, evaluarea noastră a arătat că ar fi putut să se facă mai mult și s-a făcut prea puțin. Din acest motiv, trebuie să revin la întrebarea domnului Ehler și la doamnei Moody. Sugestia dumneavoastră a fost uh, dacă ar trebui să se rezolve problema sau dacă ar trebui să se îmbunătățească performanța. Și domnul Crowley a dat răspunsul și eu să răspund și eu să repetând pe scurt ce a zis dumnealui. De fapt, este o combinație din cele două opțiuni. Avem anumite probleme fundamentale în legislație, de exemplu, avem uh, activitățile complementare care nu se văd deloc și ar trebui excluse. Pe de altă parte, sustenabilitatea acestor programe e foarte importantă și cred că ar trebui să fie considerată în continuare. Deci nu e vorba de a repara ceva ce nu funcționează, ci e vorba să se repare în parte, dar să se dezvolte mai departe pe baza a ceea ce știm. Și apoi vom putea vedea că funcția acestui audit este să se susțină un uh, feedback pe, despre funcționare și să se găsească îmbunătățiri pe viitor domnul Rubich, și întrebarea dumneavoastră este foarte importantă și din nou o să răspund în engleză. Ați uh, vorbit despre faptul că um, cunoștințele, educația sunt mereu separate, izolate. Și pot să vă confirm că ETI și uh, centrele de know-how au contribuit tocmai la o abordare multidisciplinară și o traducere a acestei cunoștințe multidisciplinare în afară, către o transmitere către lumea exterioară. Și cred că exact aici a spus punctul pe ei despre cum funcționează. O ultimă întrebare despre calendar. Da, toate recomandările sunt acompaniate de un calendar foarte strict pe care noi o să-l controlăm și dumneavoastră cu siguranță o să-l urmăriți ca uh, reprezentanța ai acestei comisii. Bun, mai avem o remarcă suplimentară din partea domnului Eller. Da, nu e o remarcă, e o întrebare. V-ați referit la echilibrul geografic și eu sunt destul de îngrijorat, trebuie să vă spun sincer, pentru că, deși E clar că multe din Centrele de informații și de cunoaștere sunt în Germania. Dacă ne uităm la perspectivele pe 2020, poate că tocmai aici, în acest domeniu, ar trebui să vorbim mai mult despre excelență decât despre echilibru geografic. Deci, atunci când ați vorbit de dezechilibrele în uh, calea dezvoltării Uniunii Europene pe acest capitol, uh, din punct de vedere geografic, vreau să vă întreb dacă există o eficiență scăzută din punct de vedere al inovării, a inovației sau dacă Vreau să spuneți că centrele nu sunt unde trebuie din punct de vedere al, geog- al uh, echilibrului geografic. Pentru aceasta ar fi o chestiune foarte problematică. Mi se pare că e unul din puținele puncte în care excelența trebuie să fie criteriul. Chiar dacă toate în Finlanda nu e grav, s-ar putea să fie o decizie foarte bună. ETI este parte din uh, Orizontul 2020 și Orizontul 2020 e unul din puținele locuri în care echilibrul geografic nu joacă un rol atât de important. Deci, Vreau să știu dacă știți deja care sunt uh, îngrijorările în legătură cu acest punct. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte pe scurt din nou din partea mea. Pe de o parte, sunteți, aveți dreptate să spuneți că orizontul 2020 nu pune accentul pe echilibrul geografic. Dar, pe de altă parte, putem să vedem că uh, Dezvoltarea know-how-ului în Europa și uh, transpunerea rezultatelor cercetărilor în inovare, în colaborare cu universitățile, institutele de cercetare și întreprinderile, ar trebui să fie eficientă. Din acest motiv, comentariile Curții de Conturi sunt următoarele trebuie să fie extins ceea ce se face. Da, ă, nu e vorba numai de un criteriu geografic, acesta este unul dintre criteriile limitate. Și șeful echipei acesteia a, ne atrage atenția la pagina 43 din raportul nostru, unde se spune o Europa cu două viteze poate să ducă la dezechilibre suplimentare, pentru că acolo atunci ar însemna că numai unele țări ar putea să își uh, acorde mult uh, fonduri infrastructurii și deci ar, s-ar dezechilibra din acest punct de vedere între țările Europei situația. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră ca reprezentanța ei Curții de Conturi. Ne interesează întotdeauna în aceste activități, precum uh, Institutul European de Inovare și Tehnologie. Cred că este foarte important să ținem cont de ceea ce spuneți dumneavoastră, toate aceste informații care sunt foarte clare, eu zic că au fost preluate și de EIT. Deci, uh, cred că ei vor ști destule despre raportul nostru și despre discuțiile purtate. Dacă există slăbiciuni, vrem să o știm în toate instituțiile, dar suntem bucuroși că pe domeniul educației, care este un domeniu foarte important, avem o nouă imagine. Am uitat, poate, că cercetarea și inovarea și comercializarea sunt extrem de importante, uh, dar că și mai importantă este educația în triunghiul uh, învățării, educației, adică ETI, este, are un rol, rol esențial între cercetare și business, pe care ar trebui să-l susținem, da? Vreau să mai spuneți, da, vreau să mai spun ceva și anume vreau să informez colegii și președintele că poate Curtea de Conturi acceptă invitația la grupul de lucru permanent pe EIT, care va avea loc um, la o întâlnire care va avea loc la septembrie și dacă colegii sunt interesați, vă rog să vin, veniți la grupul de lucru pentru că este deschis pentru toată lumea, nu numai pentru membrii permanenți ai acestui grup. Sigur că da, mulțumesc uh, foarte mult încă o dată și trecem acum la ultimul punct de pe agenda, înainte de pauza de prânz, fără să mai întârziem. E vorba de răspunderea despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și uh, gaziere offshore. Raportorul nostru este Nicolas Bay și avem aici o procedură de analiză a avizului și dezbatere. Am discutat despre directiva offshore și avem aviz de făcut pe acest subiect. Și uh, subiectul este foarte variat și foarte interesant. Aș vrea să îi dau cuvântul raportorului ca să, ia, să vorbească la începutul acestei dezbateri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să mulțumesc Secretariatul Comisiei pentru că m-a susținut în pregătirea acestui proiect de aviz despre responsabilitatea Uh, despăgubirile și garanțiile financiare pentru operațiunile petroliere și gaziere în mare. După cum știți, Comisia pentru Afaceri Juridice este competentă de fond pe acest dosar după raportul care a fost publicat de către septembrie pe 14 septembrie 2015 și după cum a spus și Comisia în introducerea sa, niciun accident în mare major nu a avut loc din 1988. Într-adevăr, întreprinderile și uh, autoritățile publice au știut să tragă concluziile din accidentul teribil la care se face aici uh, aluzie. Pe lângă aceasta, 73% din petrolul și gazul care se produce în Uniunea Europeană vine din Marea de Nord, care uh, are regim de securitate pe mare în, la standardele cele mai înalte din lume. Comisia Envi, care tocmai a depus un aviz, va fi dezbătut marțea viitoare, menționează catastrofa Deployter Horizon, care a avut loc în 2010 în Golful Mexic, însă raportul Comisiei Europene precizează că cadrul de reglementare comun a fost uh, îmbunătățit de atunci, astfel încât astfel de dezastre să nu se mai întâmple în apele teritoriale ale Uniunii Europene. E vorba aici, într-adevăr, de directiva din iunie 2013 cu privire la securitatea operațiunilor gaziere și petroliere pe mare, la care trebuie să mai adăugăm ratificarea de către uh, Consiliul Offshore al Convenției de la Barcelona. Alte măsuri au fost uh, luate de asemenea pentru a putea evita accidente similare adică un schimb mai bun de informații și fac aici afere, uh, fac aici referire la tocmai textul respectiv. Operatorii au uh, făcut uh, investiții serioase în noi sisteme de securitate și este cazul aici al tehnologiei uh, well capping, care permite deci depășirea imediată a incidentelor de scurgeri în offshore și iată de ce eu salut prudența comisiei care vrea să își lanseze raportul pe directiva 2013 înainte să adauge noi responsabilități penale peste responsabilitățile civile și de mediu care sunt oricum destul de clar stabilite. Așadar, astăzi pare absolut inutil să mai trebuiască să uh, modificăm anexa 1 de la directiva 2014 în ceea ce privește răspunderea de mediu pentru securitatea operațiunilor în mare, pentru că în cazul unui accident, directiva 2013 atrage atenția asupra responsabilității uh, celor care au autorizația, deci codeținătorilor sau deținătorilor care au autorizația să exploateze um, aceste uh, substanțe în mare și se aplică și principiul poluatorului care plătește. În ceea ce privește garanțiile financiare, în caz de accident, și vă amintesc din nou că în proiectul meu de aviz există deja un evantai foarte larg de produse și mi se pare foarte important să menținem această flexibilitate care permite fiecărui operator să-și aleagă cel mai bun instrument adaptat în circunstanțele fiecărui proiect. Dragi colegi, după cum a spus și ieri dimineață președintele Buzek, după prezentarea propriului său raport cu privire la securitatea energetică, nu trebuie să uităm că totuși este este vorba de competitivitatea întreprinderilor noastre de gaz și de petrol și că este vorba până la urmă, deci, de economia statelor membre, de aprovizionarea cu energie pe care o vrem sigură și în același timp necostisitoare pentru cetățeni. Iată de ce în proiectul meu de aviz am făcut referire la necesitatea de a nu impune alte sarcini suplimentare pentru operatorii noștri care sunt oricum deja foarte uh, plini de probleme din cauza tuturor cerințelor la care nu sunt supuși concurenții din afara Uniunii Europene. Și pentru ca să revenim la detaliile practice, contrar uh, anunțului de marți, aveți până la 31 mai da, termen să faceți amendamente pentru raportul meu. Nu e nevoie să vă precipitați așadar și aș cere de aceea raportorilor din umbră să găsim câteva date în care să ne putem întâlni ca să discutăm despre acest dosar atât de important. Și aici, bineînțeles, fiecare dintre noastre poate să spună care sunt disponibilitățile și să ne spună și de asemenea care sunt sensibilitățile importante pentru noastră, pentru că acesta este o întreprindere cheie care face parte dintr-o economie extrem de importantă la ora actuală. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg! în numele raportorului din partea PPE. Va lua cuvântul domnul Benz. Nu, voi citi eu, îmi cer scuze pentru domnul în cele mai importante părți ale discursului dumnealui pe care l-a pregătit pentru astăzi. Dar, din cauza unor probleme de călătorie de la Bruxelles, a trebuit să plece înainte de ora 12. Deci, din păcate, nu este astăzi aici, dar o să citesc din partea lui acest document. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru acest aviz pentru că, pe total, este un raport satisfăcător pentru PPE. Noi, PPE-ul, susținem poziția de a evita suprareglementarea și uh, sarcinile exagerate într-un domeniu în care convențiile internaționale sunt deja foarte utile. Nu putem să evităm faptul că mai multe reglementări europene în domeniul răspunderii și uh, acestor puncte pe care le dezbatem sunt deja în vigoare. Industria offshore uh, și alți actori susțin exact această simplificare, tocmai pentru ca să se aplice directiva offshore de siguranță. După aceea, Comisia și Parlamentul vor putea să analizeze dacă e nevoie de acțiuni suplimentare. Și în final, Trebuie să folosim avizul ca o oportunitate pentru a sublinia mai departe importanța industriei offshore. Industria aceasta este de o mare importanță, nu numai pentru securitatea energetică și diversitate, după cum zice raportorul deja, dar și pentru economia europeană, pentru creștere și creare de locuri de muncă. Nu e chiar tot discursul, dar am încercat să Spungerea mai important, domnul Benson era portor din umbră din partea PP. Acum din partea SCD doamna Miriam Dali. Sunteți raportor din umbră, vă rog. And thanks to the reporter and... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului și tuturor celorlaltor colegi. Numele socialiștilor Vreau să spun din nou că dezastrul din 2010 ne-a demonstrat cât de important este să creăm uh, mecanisme de compensație și de, uh, de compensare și de despăgubiri înainte de producerea unor asemenea accidente. Uh, recunoaștem faptul că există state membre care au deja regimuri de securitate foarte dezvoltate. Nu vrem să le împovărăm pe aceste state, dar vrem să ne asigurăm că companiile își asumă responsabilitatea pentru absolut toate incidentele offshore. Da, suntem foarte mândri de industria petrolieră și gazieră europeană care contribuie la acoperirea nevoilor energetice uh, europene și de asemenea reprezintă uh, o putere economică uh, care angajează o mulțime de oameni în întreaga lume și dezvoltă de asemenea programe de cercetare cercetare și dezvoltare. Și aceste companii, de asemenea, investesc foarte mult în uh, inovare. Deși în ultimii ani producția și exploatarea de petrol și gaz a scăzut, să nu uităm că situația s-ar putea schimba în viitorul uh, apropiat, în special în Mediterana și Marea Neagră. În același timp, însă, accidentele offshore afectează pescuitul, turismul, uh, Costal, IMM-urile, în special, în special cele care depind de un mediu marin uh, sănătos. Să nu uităm, de asemenea, că după accidentul din 2010, 96% dintre despăgubirile oferite au fost uh, practic uh, oferite pentru acoperirea daunelor economice. Deci, să nu uităm de aceste daune economice și tocmai de aceea, pentru că nu trebuie să uităm de ele, trebuie să impunem reguli cât se poate de clare cu privire la răspunderea și despăgubirile și garantarea financiară pentru eventualele accidente. Acum, în ceea ce privește raportul, uh, Trebuie să ținem cont trei tip, de trei tipuri de responsabilități, de mediu, civile și penale în timp ce uh, responsabilitățile ecologice sunt armonizate la nivel european, celelalte tipuri de, uh, de pierderi sunt uh, și răspunderi sunt uh, tratate diferit la nivelul diferitelor state membre. Tocmai de aceea noi considerăm că uh, codurile penale ar trebui să fie implicate aici, Respond, răspunderea companiilor uh, petroliere și gaziere ar trebui să fie una de natură penală. De asemenea, considerăm că uh, uh, Comisia ar trebui să creeze uh, Uh, norme și dispoziții legislative clare care să, generează, să genereze instrumente de supraveghere mai eficiente la nivel național. Avem nevoie de garanții uh, și promisiuni în acest sens din partea Comisiei. După aceea se spunea că nu e momentul să vorbim despre uh, codul penal care să fie activat în acest context se spune de asemenea că trebuie să așteptăm ca directiva privind siguranța operațiunilor offshore să intre în funcțiune. Ei, eu nu cred că trebuie să așteptăm accidente offshore înainte de a avea cele mai clare standarde în ceea ce privește securitatea. E nevoie de aceste, aceste standarde și mecanisme pentru a preveni uh, accidente eventuale. Mulțumim, domnul Tarant, acum, care o înlocuiește pe doamna Revasi, în numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, o înlocuiesc pe doamna Rivazi. Poate că nu voi fi perfect, dar voi încerca să subliniez câteva dintre lucrurile pe care vrea domnia sa să le spune. Am avut uh, de-a face cu uh, dezastrul din 2010, dezastru deja menționat de unii colegi. Și tocmai de aceea ar trebui să lăsăm la o parte discuțiile privind suprareglementarea în domeniu. Competitivitatea sectorului ar fi uh, periclitată tocmai de un accident major. În momentul de față avem directiva privind siguranța operațiunilor offshore, care încearcă să stabilească sta- standarde la nivel european, dar mai există multe elemente care pot fi în continuare decise la nivel național și încă nu știm cum funcționează directiva. Spre exemplu, în multe state membre nu se știe clar dacă companiile petroliere și gaziere ar putea să acopere eventualele despăgubiri gen, uh, care vor de, ar decurge din eventuale accidente. Uh, principiul care se folosește este poluatorul plătește, dar asta doar în cazul daunelor uh, ecologice. Asta uh, însă uh, este prea puțin pentru că și activitățile economice sunt uh, periclitate de eventualele accidente offshore. Mă refer la turism, IMM-uri, etc. Nu doar articolul 194 din Tratatul de Funcționare se aplică aici, ci și articolele 100 din funcționarea Uniunii Europene, ci și articolele 191 și 192. Noi considerăm că trebuie să fie făcute mai mult de, pentru eliminarea conflictelor de interese. Noi considerăm că Deepwater Horizon a avut loc, incidentul respectiv a avut loc din pricina suprapunerii responsabilităților uh, de care până la urmă diferitele agenții nu s-au uh, achitat. Noi considerăm că agenția europeană ar trebui să fie uh, să aibă un mandat mai larg și să supravegheze ce, ce se întâmplă la nivel european autoritățile naționale ar fi, sunt poate insuficiente. Cam atât din partea versul, verzilor. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru comentarii. Urmează doamna Sakarafa în numele domnului Silichiotis. Vă mulțumesc. Domnul Silichiotis spune că răspunderea companiilor în caz de accidente off Shore trebuie să fie evaluată cu mare atenție. UNCLOS stabilește cadrul juridic în care se poate acționa. Și acesta este cadrul care trebuie să fie respectat de toți. În plus, securitatea trebuie să fie garantată și pe palier politic, pe plan politic. Grupul nostru consideră că este absolut esențial uh, să se întreprindă uh, acțiunile necesare pentru garantarea securității operațiunilor offshore, dar în același timp și securitatea energetică a cetățenilor trebuie să fie garantată. E nevoie de solidaritate cu diferitele state membre, e nevoie de garanții pentru diferitele state membre. Trebuie să se întreprindă acțiuni și în ceea ce privește prevenția. trebuie să exploatăm diferitele opțiuni alternative de care dispunem la nivel european pentru a cimenta securitatea acestor op- operațiuni. Bineînțeles, vom depune amendamente pornind sau pe, pe marginea acestor subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai există persoane care doresc să intervină? Nu? Atunci îl invit pe domnul Stefan Moser de la Comisia Europeană, de la DG Energy, să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Buzek, stimați membrii. Vă mulțumesc pentru acest raport, pentru toate comentariile. Suntem în mare de acord cu avizul Comisiei ITRE. Într-adevăr, nu considerăm că e nevoie de noi acte legislative. Analiza trebuie să fie una uh, pas cu pas, pentru că directiva privind uh, siguranța operațiunilor offshore deja include o serie de elemente uh, referitoare la răspundere și uh, despăgubiri. În momentul în care se acordă licențele de exploatare, autoritățile trebuie să verifice capacitatea solicitant, solicitanților de a acoperi eventualele despăgubiri. Prin urmare, Iată, putem fi siguri că, până la urmă, statele membre fac verificările de genul acesta. Se asigură că solicitanții de licențe pot să facă față unei eventuale situații de criză. De asemenea, Uh, solicitanții de autorizații trebuie să dispună de procedurile necesare pentru uh, punerea în aplicare sau pentru soluționarea eventualelor cereri de despăgubire. În momentul de față, Comisia Europeană evaluează punerea în aplicare a directivei privind uh, siguranța operațiunilor offshore. Colaborăm cu partenerii din statele membre pentru a ne asigura că, într-adevăr, litera legii este respectată. Uh, cel mai târziu, în anul 2019, Comisia va, va analiza punerea în aplicare până în momentul respectiv a acestei directive și uh, în momentul în care vom face această analiză, vom avea o imagine de ansamblu, vom vedea care sunt eforturile demarate de diferitele acțiuni și, pe baza analizei, vom veni cu eventuale uh, propuneri de modificare. În raportul respectiv vom vorbi de asemenea despre răspundere, despăgubiri și uh, garantarea financiară. În cazul în care în momentul de față am cere noi acte legislative, mm, cred că am face o greșeală. Ar trebui să avem o abordare proporțională, să colaborăm cu statele membre pentru a vedea ce lucruri noi sunt necesare în cazul în care ele, într-adevăr, sunt necesare. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum raportorului nostru. Poate aveți răspunsuri, comentarii finale. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru comentariile exprimate. Vreau să ne amintesc tuturor ceva, și anume, operatorii uh, uh, sau compa- companiile care au operații petroliere și gaziere offshore sunt primele care își doresc să aibă toate măsurile de securi- uh, securitate și siguranță care să ducă la evitarea unor accidente. Deci companiile sunt uh, în prima linie. E, ar fi păcat să periclităm comp competitivitatea companiilor noastre pe plan mondial prin aplicarea de noi uh, norme. În plus, uh, cred că standardele europene sunt uh, cele mai bune la nivel mondial în momentul de față. Bineînțeles, uh, se poate discuta despre răspunderea civilă sau răspunderea penală, despre despăgubirile de altă natură decât uh, cele ecologice, putem vorbi despre daune indirecte, dar haideți să nu discutăm la infinit despre subiectul acesta, pentru că orice daună indirectă ar putea cauza o altă daună indirectă, așa că am ajunge cine știe unde. Haideți să fim um, rezonabili în constrângerile pe care le impunem în cazul în care ne dorim ca sectorul nostru să rămână unul competitiv. Mulțumesc! Vă mulțumim, stimate domnule raportor, mulțumim raportorilor din umbră, de asemenea, pentru toate eforturile depuse. Termenul de depunere a amendamentelor, 31 mai, ora 12. Vom vota pe 5 septembrie în comisie. Uh, comisia pe fond, uh, competentă pe fond, uh, și anume Comisia Jurii, va vota raportul în 26 septembrie. Deci, calendarul este clar. Vă mulțumesc foarte mult! Haideți să vă spun câte ceva despre întâlnirea la care vă spusesem că voi participa uh, aseară, și anume ședința coordonatorilor ITRE. Am decis uh, numirea am decis amânarea uh, deciziei cu privire la numirea unui reprezentant al nostru la uh, bordul NCO. Propunerile trebuie să fie făcute um, sau nominalizările până uh, în 12 mai. După aceea, rapoartele de punere în aplicare, foarte importante pe viitor. Ce am decis aici? Am decis să folosim același sistem de puncte uh, pentru rapoartele normale, dar dorim uh, un nou sistem de puncte pentru rapoartele de punere în aplicare, foarte important. După aceea, audierea publică cu privire la reindustrializarea Europei, care a fost uh, prevăzută pentru 31 mai 2016, va fi amânată. Uh, Vom avea în ziua respectivă o audiere însă pe tema uh, pachetului uh, privind energia eoliană și gaze. Este un pachet foarte important și uh, deci audierea va fi una utilă cu siguranță. După aceea, coordonatorii au uh, aprobat programul audierii pe tema Industrie 4.0, care va avea loc în iunie 2016 și după aceea coordonatorii au discutat despre studii uh, uh, și seminarii, dar iar uh, și referirile au fost amânate pentru următoarea ședință a coordonatorilor. Uh, ne oprim acum, însă vom continua după amiază cu o, o audiere pe tema stocării de energie și viitorul energetic al Europei. Vă mulțumesc, ne reîntâlnim la ora 15.